Scuzate, colegii, ma... Dragi colegi, îmi cer scuze pentru câteva, cele, cele câteva minute de întârziere. Bine ați venit cu toții. Haideți să începem ședința. Dacă nu aveți obiecții, considerăm uh, ordinea de zi ca fiind adoptată. Da? În ceea ce privește procesul verbal al ședințelor de pe 11 și 25 ianuarie, au fost deja distribuite. Dacă nu aveți observații, le adoptăm și trecem la punctul 3. Astăzi um, avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, daneză, greacă, spaniolă, cehă, estoniană, maghiară, lituaniană, polonă, slovenă, bulgară și română. Vă amintesc că ședința este transmisă în direct pe internet. În ceea ce privește deciziile coordonatorilor, uh, de pe 25 ianuarie. Acestea au fost trimise tuturor membrilor pe 26 și uh, se consideră adoptate pentru că nu s-au transmis obiecții uh, înainte de termenul de 28 ianuarie. Uh, doresc să vă dau câteva informații. Întâi, mulțumesc colegului Gramaticakis pentru că ne-a invitat să particip pentru a reprezenta această Uh, comisie la un eveniment la Salonic. Um, în anul aniversării lui Aristotel, uh, declarat de UNESCO uh, anului Aristotel, deci este foarte important pentru Europa și mulțumesc colegului pentru invitație și confirm că voi merge la Salonic. Și doresc de asemenea, să ne amintim împreună de Giulio Regeni, un tânăr italian, cercetător, profesor din generația Erasmus de 25 de ani, care a câștigat și un premiu Europa și tinerii 2014 pentru o teză minunată și s-a aflat în uh, Egipt ca cercetător, a fost ucis în circunstanțe încă nelucidate, a fost torturat și cred că merită din partea noastră, Comisiei Cultura Parlamentului European, o atenție deosebită pentru că este simbolul uh, unor tineri curajoși care luptă pentru transparență și democrație și mai ales pentru o cercetare riguroasă inclusiv în domeniul drepturilor și Cred că sunteți de acord cu mine că trebuie să uh, transmitem un gând uh, familiului, familiei sale, o familie modestă care și-a pierdut copilul de la care avea așteptări mari. Acest tânăr se simțea european, a studiat la Cambridge. În al treilea rând, foarte pe scurt, o altă informație, putem reveni apoi la discuție, ieri la Roma Um, s-a um, avut loc un lucru foarte important. S-a semnat un uh, acord de către guvernul italian și orașul Torino. Vă aduceți aminte că statele membre s-au angajat, au semnat acordul de angajament împotriva distrugerii patrimoniului cultural în iulie și apoi în Consiliul UNESCO din octombrie s-a hotărât să se trimită căștile albastre ale culturii. Deci, uh, statele pot să semneze un acord cu UNESCO, uh, punând la dispoziție experiențe, locuri de formare și așa mai departe. Italia a, fir- a semnat primul acord, a pus la dispoziție 60 de persoane, 30 sunt militari, carabinieri italieni cu experiență în domeniu și ceilalți 30 sunt civili, experți de la cele mai mari institute de restaurare și așa mai departe. Uh, Torino a pus la dispoziție un sediu pentru formare, inclusiv pentru specialiști din alte țări și din țările vizate, implicate și Nabokova a amintit rolul foarte important al Parlamentului European pentru că în Parlamentul European um, s-a promovat această inițiativă și de aceea vă vorbesc despre ea și acum s-a adresat solicitarea că și alte țări să încheie astfel de acorduri cu UNESCO și Uniunea Europeană să poată să prezinte uh, acest apel la adresa statelor la ONU. Iată, foarte pe scurt, pentru a nu pierde prea mult timp, dar având în vedere că este rezultatul inițiative politice instituționale de aici, mai ales din Parlamentul European, pentru că în aprilie am fost primul par eh, parlament din Europa care ne-am exprimat în acest sens, vreau să vă comunic informația și sunt sigur că și pentru țările dumneavoastră eh, este o inițiativă interesantă. Și acum trecem la voturi. Primul vot este al raportului lui Ernest Maragall, căruia îi mulțumesc foarte mult uh, pentru tot ceea ce a făcut um, acest, pentru acest raport pe un subiect important și complex, pe baza articolului 55, alături de Comisia Emplu. Și mulțumesc mult secretariatului care a contribuit mult, nu a fost ușor. Am reușit până la urmă, s-au depus 221 de amendamente, Deci s-au făcut eforturi mari, dar până la urmă s-a reușit să se ajungă la un rezultat sintetic. Emplu a transmis un aviz. Avizul Emplu um, era format din 42 de propuneri. Cele două secretariate, Emplu și Cult, au recunoscut ca fiind de competența exclusivă a Comisiei Emplu 12 și de aceea aceste 12 puncte nu vor fi votate, dar vor apărea la sfârșitul listei de vot, înainte de votul final, așa cum se întâmplă de obicei. Și acum vom trece la vot. Uh, dacă uh, colegul Maragal nu dorește să ia cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Întâi doresc să repet ceea ce a spus doamna președinte. Nu are rost să repet, de altfel. Doream doar să mulțumesc secretariatului pentru eforturile sale. Merită menționat acest lucru, pentru că secretariatul a făcut eforturi deosebite având în vedere complexitatea raportului. A trebuit clarificată relația între cele două comisii, cult și amplă, s a discutat limitele competențelor fiecăreia și deci am clarificat lucrurile pentru în ceea ce privește amendamentele. Cred că am obținut un rezultat bun și am impresia că acum avizul Comisiei Amplă se integrează bine în raportul inițial. Pe aici, pe acolo, pot să apară redundanțe, dar putem spune că raportul este coerent, adăugirile sunt utile și avizul Comisiei pentru Ocupare reflectă și anumite propuneri ale noastre. Acest raport este un raport de inițiativă deci nu e un raport legislativ. E vorba doar de propuneri, deci sugestii pe care le facem. Dar uh, transmitem și un mesaj Comisiei, nu doar Comisiei de altfel, și statelor membre și sistemelor de învățământ din toate statele europene. Ne adresăm și întreprinderilor și sindicatelor. Mesajul este clar. Legătura dintre învățământ, formare și piața muncii merită o mențiune specială. Există legă... Trebuie să existe o legătură foarte clară între învățământ, formare și piața muncii. Și noi trebuie să găsim mecanismele care să permită, care să facă această legătură. Trebuie să facem schimb de informații, să încurajăm fluxul informațiilor pentru a crea un adevărat sistem european de formare profesională care să poată evolua și care să-și găsească locul în spațiul european. Nu doar uh, o bună formare teoretică în școli contează, e nevoie de a promova um, ucenicia, formarea în meserii pentru ca tinerii să se adapteze mai bine la piața muncii. Deci, în raport, dorim să oferim piste de um, posibilități, sugestii pentru a crea astfel de um, modalități de formare în statele membre, bineînțeles respectând subsidiaritatea. Sper că Comisia va putea transpune aceste bune intenții și sper propuneri inteligente în soluții pentru tinerii din întreaga Europa. Ca să devenim cu toții cetățeni europeni mai buni. Vă mulțumesc, da. E un mini-raport, dar uh, transmite mesaje importante. Vom discuta chiar direct cu comisarul astăzi despre aceste lucruri, deci are și o valoare politică, se adresează comisiei pe un subiect care, după părerea mea, merită mult mai multă atenție. Acum trecem la vot. aveți cu toții cartela de vot la dumneavoastră? Bun. Alineatul 1, compromisul 1. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 4. 168. cine pentru? Împotrivă. Nu, vot pe părți propus de PP. Deci prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. We, we go to... Uh... Trecem mai departe la punctul 9. Cine pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Sugestia 16. Pentru, împotriva, abțineri, adoptată. 21. Pentru, împotriva, abțineri, adoptată. 38. Pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Paragraful 1. Amendamentul oral. Eh, Cine pentru, împotriva, abțineri, adoptată. 40. Pentru, Vreți să verificăm? Da, majoritatea era pentru, parcă. Bine, haideți să verificăm. Deci verificăm 39. Cine pentru? Nu, îmi cer scuze, spune vorbitare, deschid vorbul electronic. Am închis votul. Redeschid votul, spune președinta. Se repetă votul. Închid votul acum. Adoptată. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 41 a raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 a raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 45 pe următoarea pagină. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 spune vorbitarea. Îmi cer scuze, 55, repetă vorbitoarea, pentru, împotriva, abținere adoptată. Trecem la compromisul 3 al raportorului pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul Ample 7 pe pagina 9. Ample 7, cine pentru, împotriva, abțineri, Deschidem votul electronic pentru că nu este clar rezultatul. Am deschis votul. Am închis votarea. E, e totuși clar, se adoptă. Sugestia 31, vot pe părți, societate de verzi, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Și a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Trecem la uh, 64 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 66, 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 împotrivă, abțineri, respins. Ample 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem mai departe la 86, pe următoarea pagină, al lui domnul Giambaschi, pentru, împotriva, abțineri, respins. 80 pentru, împotriva, abțineri, respins. 81 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 91 al lui Malteze pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, împotrivă abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 al raportorului pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Trecem mai, de, mai departe la Ample 14 pe pagina 16 a listei de vot. Ample 14, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Ample 20, pentru, împotriva. Trebuia să zic că îmi cer scuze, spune vorbitarea, vot pe părți, celul de verzi, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptată. A doua parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptată. Compromisul 8 a raportorului. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. MP 28 pe următoarea pagină. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. MP 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Și acum 114 pentru, împotriva, ab. Încă o dată, pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 113 pentru, împotriva, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. Ver vot electronic. Vot electronic pentru amendamentul 116. Am închis votul. Se respinge. Așadar. 117. Nu, este retras. 119. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 120. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 118. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 121. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 123. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 125. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 124. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 127 pentru, împotriva abțineri respins, 134 pentru, împotriva abțineri adoptat, 139 pentru, împotriva abțineri adoptat, 141 pentru, împotriva, abțineri adoptat, compromisul nou a raportorului pentru, împotriva, abțineri adoptat și mergem la amendamentul 143 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Emp 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 148. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 150. Vot pe părți. Societate de Verzi. Prima parte Cine pentru? Împotrivă. Abținere adoptată. Și a doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri adoptată. Trecem la 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptată. 156 uh, pentru, împotrivă. Uh, uh. Deci, încă o dată, cine pentru? Împotriva abține respins. 158 pentru, împotrivă, abținere respins, 157 pentru, împotriva abținere adoptată, 159 pentru, împotriva abținere adoptat, 155 pentru, împotriva abțineri respins, 160 pentru, împotriva abțineri adoptat, 161 pentru, împotriva abțineri respins, 163 pentru, împotriva abținere, respins. 162 pentru, împotriva abținere, respins. 164 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Deschid votul. Și îl închid acum. Se respinge cu două voturi. 166 pentru, împotriva abțineri adoptat, 167 pentru, împotriva abțineri adoptat, 174 împotri, pentru, împotriva abțineri adoptat, 179 pentru, împotriva abțineri respins, 178 pentru, împotriva abțineri Vreau să verificăm. Deschid votul pentru amendamentul 178. Și închid votul acum. Ba nu, cred că am, am greșit eu. Poate că unul dintre noi ați ridicat mâna mai târziu. Deci se adoptă. 177. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 175 pentru, împotrivă, abține, respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 180 a raportorului pentru, împotriva, abțineri, respins. 181 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul, nu, nu, nu, încă nu, spune vorbitarea, 188. Cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 199 pe următoarea pagină. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100, nu, verificăm. Se cere verificarea, deschid votul. Și îl închid. Se respinge. 203 pentru, împotriva, abțineri, respins. 202 pentru, împotriva, respins. 213 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 215 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 218 pentru, împotriva abținere adoptat, Ample 3 acum pentru, împotriva abținere adoptat, Ample 12 pentru, împotriva abținere adoptat, Ample 22, cine pentru, împotriva, abțineri respins, compromisul 11 pentru, împotriva abținere adoptat, amenamentul 11 pentru, împotriva abținere adoptat, 13 pentru, împotriva abținere adoptat, Ample A pentru, împotriva abțineri adoptat, consideretul B pentru, împotriva abțineri. Poate că se adoptă, dar totuși să verificăm prin vot electronic. Deci, uh, uh, considerentul B, amendamentul 16. Krasnobiepski. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. 14. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Ample B. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. Considerentul C, amendamentul 20. Pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Amendamentul 20, votul e deschis și e închis acum. se respinge. 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 28 pe următoarea pagină a doamnei Livacica pentru, împotriva abțineri adoptat, 29 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 13 pentru, împotriva abțineri adoptat, amenamentul 36 36 pentru, împotriva abțineri adoptat, amenamentul 1 pentru, împotriva abțineri adoptat, 2 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 3. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 4. Pentru, împotrivă, abținere, abținere adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 6. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Și acum, fără vot, avem o listă a Uh, sugestiilor ample privind uh, competențele și uh, în cele din urmă votul final asupra raportului astfel amendat, vot cu apel nominal, deschid votul. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 25 pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări colegului Maragal felicitări raportorilor din umbră și mulțumiri secretariatului și colaboratorilor care au contribuit la acest raport. Um, che però non mi sembra di vedere in aula. Raport... Uh, doamna Tun nu este în sală, este raportor pentru descărcarea de gestiune <laughs> pentru 2014 din bugetul general al Uniunii Europene. Ehm, după cum știți, Comisia competentă pe fond este cont și raportoarea noastră ehm, a Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost 29 ehm, ianuarie. Având în vedere că doamna raportor nu este prezentă, vom trece la vot. Începem cu compromisul 1. Compromisul 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5, Morgano, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7, nu. Trecem direct la numărul 11, mă scuzați. Ba nu, la 8. E o greșeală pe lista mea, <laughs> spune doamna președinte. Trecem la 8, deci pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 11, 12. Amendament oral 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru împotriva abțineri prima parte a amendamentului 14 putem repeta votul astfel să verificăm a, nu, doriți votul precedent? Bine. Putem vota și prin ridicare de mână dacă doriți, dacă nu putem vota cu um, cardul de vot, deci amendamentul 14, pe prima parte. Vă rog să votați. A votat toată lumea? Se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 15. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23. Morgano. Prima parte. Da, eligerul acelui vot pe părți. Deci prima parte pentru împotriva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 24 de voturi pentru, 2 abțineri și 4 voturi împotrivă. Mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră și secretariatului pentru acest raport. Și acum trecem la raportul Liniște, vă rog. E puțină confuzie în sală. Putem trece la punctul 6. Monitorizarea evoluțiilor în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. E un raport important pentru că face referire la strategia ET 2020. Vă rog frumos, faceți liniște. Vă rog să vă purtați conversațiile în afara sălii ca să putem să continuăm ședința. Deci, avem posibilitatea, așa cum a spus raportorul, să identificăm noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. După cum știți, termenul pentru depunerea amendamentelor este joi 25 februarie, ora 16. Votul va avea loc pe 19 aprilie, votul în comisie. Și acum voi da cuvântul imediat colegului Krasnodeschi, care și-a depus proiectul de raport și apoi în ordine voi da cuvântul raportorilor din umbră și apoi altor colegi, dar puține minute de fiecare pentru că nu avem mult timp. Vă rog, domnule Krasnodeschi. Dziękuję bardzo, <clears throat> Ja krótko powiem o tym raporcie. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt despre acest raport al meu. În primul rând, aș dori să spun că ne-am întâlnit în repetate rânduri, lucrând pe acest raport, ne-am întâlnit cu Direcția Generală, cu diferite uh, asociații și organizații care se ocupă de educație, cu reprezentanții ministerelor și așa mai departe. Adică am încercat să am consultări cât mai vaste. Și acum, acest raport. <clears throat> nu voi dori să discut toate aspectele pentru că sunt uh, aspecte foarte variate. M-aș concentra pe trei aspecte prima parte a acestui raport, așa cum ați văzut, ați citit, ați propus amendamente. Prima parte, așadar, se referă la structură, la organizarea acestei platforme. De exemplu, prelungirea acelui ciclu de lucru de la 3 ani la 5 ani, întărirea grupurilor informale de conducere a fost o propunere a comisiei, și aceste lucruri au fost uh, salutate și acceptate ca atare. Apoi o nouă generație a grupurilor de lucru a fost creată. Ce doresc să subliniez cu acest raport este că, pe de o parte, Aș dori să extind componența acestor uh, grupuri de lucru, spre deosebire de varianta anterioară, adică membrii acestor grupuri să nu fie doar reprezentanții ai ministerelor, ci să participe mai mulți experți, mai mulți uh, specialiști. În al doilea rând am dori o mai bună coordonare în uh, interiorul comisiei și un control al implementării al recomandărilor din diferite grupuri și foruri și acest aspect trebuie întărit. Până acum, coordonarea n-a fost cea mai bună, este unul din punctele slabe. Cred că avem nevoie de crearea unui grup uh, informal, astfel încât coordonarea acestui grup să fie mai bună. Subliniez aici și rolul familiei în educație, pentru că mi se pare că ar trebui să întărim această abordare bazată pe comunitate, adică rolul părinților, care este foarte important. Îmbunătățirea competențelor copiilor acasă, în viața de familie. Noi credem că părinții și asociațiile de părinți ar trebui să fie reprezentate mai puternic în toate aceste grupuri de lucru. Mai cred că, pe de o parte, comunicarea între părinți și școli e foarte importantă. Și acum a doua parte a raportului, și anume, calitatea educației. În această a doua parte, arăt că testele standardizate sunt luate prea în serios. Se vorbește foarte mult de aceste teste standardizate și cred că aceste teste duc de multe ori la o calitate mai slabă a educației. Doresc să mai aduc aminte raportul meu că anumite competențe nu eh, trebuie să presupună doar învățare sau acumularea de cunoștințe, ci și o competență civică, cetățenească. Mai există acel fenomen al eh, trecerii spre o... Toată lumea dorește să aibă un uh, studiu de înaltă valoare, închidem școli profesionale și toată lumea își dorește o diplomă universitară. Aici avem deja probleme cu um, șomajul în rândul tinerilor, în special al celor cu diploma universitară. Procesul de la Bologna este important și aduce deja cu sine anumite avantaje, însă experții ne atrag atenția că procesul de la Bologna are și urmări negative. De exemplu, fragmentarea programelor universitare, standardizarea anumitor domenii, o mai mare birocrație, Cred că și în comisia noastră aici ar trebui să arătăm că ar anumite concepte din lumea afacerilor uh, sunt copiate și utilizate în lumea educației și acest lucru nu e tocmai potrivit. Direcția academică funcționează, sau lumea academică funcționează altfel decât o corporație și nu trebuie să uităm acest lucru. Am observație despre mobilitate. Știm că Erasmus și Erasmus Plus sunt programe excelente, însă trebuie să arătăm că avem, trebuie să avem această abordare calitativă când vorbim de mobilitate, în special când vorbim de mobilitatea studenților. Și acum ajung la partea a treia, și anume migrația în educație. e vorba nu doar de migrația din afara Europei, ci și cea în uh, interiorul Europei. Comisia discută și acest aspect în raportul său, însă în, uh, ar trebui să arătăm că și profesorii trebuie formați în mod corespunzător și avem deja uh, experiențe în acest sens. Vorbim de sărăcia educației, există o diferență mare între copiii născuți într-o țară A și copiii născuți într-o țară B. Trebuie să obținem o armonizare, un nivel uh, constant. Un alt aspect care nu a fost avut în vedere, nu a fost luat în vedere suficient, este exodul creierelor. Vorbim de multe ori despre faptul că studenții și apoi angajații europeni trebuie să fie mobili. Însă această mobilitate are și urmări culturale, de societate, urmări nu doar în sudul Europei, ci și în Europa Centrală și de Est. Se pierd multe talente, pur și simplu, și asta e un, acesta e un avantaj pentru țările către care emigrează aceste persoane, dar efectele se resimt negativ în țările noastre. Atât din partea mea, mulțumesc pentru atenție și vă încurajez să citiți raportul meu, să propuneți amendamente și vă rog să, puneți astfel de amen- să propuneți astfel de amendamente care să nu pună la îndoială logica uh, textului meu. Aștept cu interes cooperarea cu dumneavoastră. Per questa illustrazione molto... Mulțumesc pentru această prezentare foarte clară a domeniilor prioritare. Sunt, mi se pare interesante multe observații, dar voi da mai întâi uh, cuvântul colegilor care au cerut să participă. Colega Soitrova, colega Chiuciuc, Maragal și Chuntis. Vă rog. Uh, Aș dori să-i mulțumesc domnului Krasnodebski pentru raport. E un text foarte bun pe care putem lucra împreună. Sunt de acord cu multe dintre concluziile și declarațiile sale. Educația nu ar trebui să aibă în vedere doar piața muncii, ci salut faptul că vorbește de aspectele umane. Orizontul 2020 ar trebui gestionat mai bine Salut propuneri concrete în uh, raport, abordarea bazată pe comunitate în educație și susținerea profesorilor și familiilor. Salut și faptul că insistă pe relația dintre educație și migrație, prevenirea radicalizării. Cred că această abordare e foarte importantă. Mulțumesc! Am însă și anumite dubii. Am dubii cu privire la punctul 13, de exemplu, la obiectivele de educație. Unele nu ar trebui abandonate. Calitatea educației e crucială, da, dar dacă ne uităm la cele mai competitive sisteme de educație din lume, vedem că în acele țări proporția educației terțiare a absolvenților este mai mult de 40%. Poate că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe calitate și să monitorizăm calitatea. Da, sunt de acord, dar 40% nu cred că e un obiectiv la care să renunțăm. Nu sunt de acord nici cu critica asupra procesului de la Bologna și punctul 16. Uh, sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, dar aș considera că acest proces duce la o mai, uh, mai mare eficacitate și la un schimb de cunoștințe. Toți studenții au astfel șanse și profită de educația comună terțiară în Europa. Principalele concluzii ale comisiei noastre, așa cum avem în raportul doamnei Clibacica, adoptat anul trecut. În acest sens, voi uh, propune câteva amendamente și aștept cu interes cooperarea cu domnul raportor. Mulțumim mult pentru raportul dumneavoastră. Mulțumesc, care cuvântul acum colegul O să urmă. Mulțumesc, mulțumesc și eu, domnului Kratolevski, pentru munca depusă și salut structura acestui raport care acoperă trei domenii cheie pe care ar trebui să ne concentrăm sunt de acord că educația și formarea nu ar trebui să se concentreze doar pe uh, deplinirea așteptărilor pieței muncii. Trebuie în primul rând să vorbim de indivizi. Raportul se referă la multe probleme, de exemplu nevoia unei mai bune monitorizări, strategii de educație și formare, mai bună susținere pentru profesori, investiții îmbunătățirea competențelor și ajustarea la aceste noi condiții. Aș dori să mai subliniez că ar trebui să prioritizăm crearea sau atingerea rezultate mai bune și o calitate mai bună a educației și formării. Ce mi se pare însă că lipsește? Rolul crucial al educației timpurii, o abordare centrată pe individ în sistemele noastre ca să îmbunătățim creativitatea și să ne concentrăm pe interesele personale ale elevilor și studenților. Ar trebui să subliniem o mai bună cooperare între UE și autoritățile naționale. Acesta ar fi esențială pentru a găsi abordarea potrivită pentru a integra mai bine eh, refugiații și migranții în sistemele noastre de formare și să asigurăm că cei care au deja calificări obținute ar trebui să le să li se recunoască. Mulțumesc, colegul Juntis. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> mulțumesc și eu, domnule raportor, mulțumesc pentru acest raport. Știu că raportorul a făcut eforturi uh, mari E un subiect foarte important. E un subiect de importanță strategică, aș spune, când vorbim de Europa. Um, știu că se fac eforturi mari, însă câteodată anumite fenomene nu corespund realității. Dacă dorim să facem o evaluare, să vedem până unde am ajuns în acest domeniu și cât privește cooperarea, cine face această evaluare? E vorba doar de câteva concepte și totuși de ce lucrurile nu se îmbunătățesc. Cred că sunt efecte ale neoliberalismului. Trebuie să urmărim această politică de la Bologna. Sistemul de la Bologna e responsabil de faptul că sistemul nu e structurat și acum uh, e pe ducă. Am văzut ce s-a întâmplat în statele membre. s-a ajuns la o, priori, la o privatizare a sistemului de educație. Aceasta e tendința. În acest raport se spune acum că din studii se, des, se urmează anumite concluzii și că, de fapt, toate aceste concluzii arată că se, elevii rămân cu învățăminte parțiale aceste programe comunitare prevăzute, da, raportul vorbește de aceasta, mai face anumite supoziții și experiența arată care sunt caracteristicile acestor programe. Să aceasta a reprezentat o distorsiune. E vorba doar de muncă în sine, fără vreun uh, drept și cred că noi Aici nu mai avem libertate academică. Am spus acest lucru deja la prima noastră discuție. E vorba de situația educației, problematică și în țara mea, în Grecia. Avem uh, programele de austeritate care au dus la o serie de probleme, finanțări în scădere. În același timp, am avut probleme nu doar în țara mea, ci în uh, toate țările din sud. Am avut o serie de probleme. Sute de mii de ingineri, de medici, de, de experți pleacă din țările noastre. Avem acest exod al creierilor, însă nu doar în țara mea și acum aproape de final, ca să uh, înțelegem cu toții ce încerc să spun. Am prevăzut în Grecia educație gratuită. Și de aceea a fost, era foarte simplu să înveți, să studiezi, să obții o diplomă. Și acum sunt absolvenți uh, universitari și nu găsesc de lucru. Ce spun nemții despre aceasta și ceilalți? Există deficite mari. Rezultatul acestei politici de educație e doar în avantajul Germaniei și a celorlalți. Aceasta e situația catastrofală de la noi. Eu cred că e vorba de viitor aici, nu poate fi doar un cerc vicios angajare, șomaj, angajare din nou și iar șomaj și tot așa. Trebuie să găsim altceva. Treaga politică trebuie reformată în domeniul educației. Voi face propuneri în acest sens și acum m-am oprit. Mulțumesc. Mulțumesc. Lucruri importante, dar trebuie să respectăm timpul, deci vreo două, trei uh, minute de fiecare. Domnul Maragat. Mulțumesc uh, domnului Casnodeschi pentru mm, prima prezentare a proiectului de raport. Cred că este o bază bună de discuții și prezintă un instantaneu al situației. Dar cred de asemenea că avem posibilitatea să facem adăugiri, nu pentru a ameliora ceva ce nu e bun, dar pentru a oferi mai multă valoare adăugată europeană. Cred că Uniunea Europeană în acest domeniu are posibilități enorme uh, pentru a avea consecințe pozitive, rezultate și cred că este de responsabilitatea noastră să spunem acest lucru în raport. Să formulăm orientări, să elaborăm recomandări. Aș dori să menționez câteva aspecte care, după mine, sunt foarte importante. Avem uh, învățământ superior, dar nu avem o definiție comună a sistemelor de învățământ primar și secundar, care să permită o comparație, o convergență în ceea ce privește calitatea și adaptarea la nivoile, nivoile, nevoile societății, ale țărilor și um, pentru a permite o adaptare la exigențele Uniunii Europene, pentru a permite schimburi între elevi și studenți. Uniunea Europeană, bazându-se pe politici comune, ar trebui să se orienteze spre mai multă convergență, um, o apropiere la nivelul programelor, uh, nivelul calității acestora um, pentru a promova o calitate optimă în învățământul primar și secundar. Se spune că 40% s-a vorbit de procentul de 40% din educație, dar eu doresc să pun accentul pe uh, învățământul primar, pentru că acolo se pun bazele unei integrări sociale de calitate. Deci nu trebuie să ne concentrăm doar pe uh, învățământul superior. Și avem aici uh, sistemul PISA, raportul OCDE, dar avem nevoie de uh, Uh, un raport european care să folosească limbajul european să se bazeze pe valorile și obiectivele noastre. Avem nevoie de un sistem european de evaluare în învățământul primar și mai ales secundar. Trebuie să punem accentul pe formarea dascălilor, să permite modernizarea sistemelor noastre de învățământ. Un sistem de învățământ uh, nu oferă educația în exclusivitate. Școala educă, dar educă și societatea și familia. Fiecare are rolul său, competențele sale, dar sistemele de învățământ trebuie să interpreteze și să integreze aceste um, roluri și competențe. Apoi, tocmai am votat un raport pe această temă uh, și anume Migrația, mobilitatea și calitatea în învățământ. Ure. Dragi colegi, vă rog mai pe scurt. colega Hannibal. Uh, thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorului care um, a avut o atitudine foarte constructivă și procesul a fost uh, unul pozitiv, deci îi mulțumesc raportorului. Când vorbim despre educație, întotdeauna ne confruntăm cu următoarea dificultate. Educația e de competența statelor membre, cum știm cu toții. Deci, încerca să creăm un cadru strategic pentru Uniunea Europeană nu e niciodată ușor, dar cred că raportorul a făcut o treabă bună. A încercat să aducă subiectul cât de mult posibil la nivelul european și sunt parțial de acord cu antevorbitorul meu. Poate nu trebuie să ne băgăm în învățământul uh, primar și secundar, dar putem să facem ceva pentru formarea profesorilor. Avem uh, formarea uh, profesională, programul Erasmus și alte inițiative de acest tip și nu văd de ce nu am putea încorpora și formarea profesorilor aici. Astfel s-ar putea crea un cadru european, se poate da o direcție europeană învățământului. Am, uh, avem deja un proces pentru universități, nu a fost ușor să-l depromovat, dar dacă dorim să facem ceva pentru învățământul uh, până la 18 ani, trebuie să începem prin formarea profesorilor și să permitem mobilitatea, pentru că cu toții putem învăța unii de la alții, deci mai multă mobilitate pentru profesori ar fi un lucru bun. Direcția generală a raportului este bună și îl felicit pe raportor și pe toți cei care au lucrat la raport pentru secțiunea pentru uh, vizând migrația, care e foarte utilă. Dar sunt, se omit două lucruri importante. Întâi, nu se face referire la accesul la educație pentru categoriile uh, mai puțin privilegiate, uh, pentru migranți sau foști migranți. Puse amendamente în acest sens și nu se spune nimic despre gen. Uh, am vorbit mult în această comisie uh, despre femei, despre fete um, care trebuie orientate spre um, materiile științifice. Cred că trebuie să facem mai mult la nivel european și dacă reușim să integrăm și aceste priorități în raport, va fi un raport foarte bun. Mulțumesc, doamnă Hannibal. Are cuvântul acum colega Trupel și mai am încă doi colegi înscriși la cuvânt, Evans și Libatsko, mai, mai sunt și colegii Morgano și Achis. Vă rog pe scurt. My thanks to Mr. Mulțumesc domnului Kasnodeschi și eu. Doresc să abordez un singur subiect. V-ați concentrat mult pe rolul familiei, că avem nevoie de mai multă cooperare între familii și școli. Într-o anumită măsură e adevărat, dar pe de altă parte știm și multe studii arată că uh, în cazul copiilor, al elevilor, instituțiile publice trebuie să fie implicate în grădinițe și școli pentru că pot să ofere cunoștințe în plus, orientări în plus și posibilități în plus de acces la societate mai ales în cazul copiilor migranților și refugiaților. Deci e nevoie de un echilibru. Nu e vorba doar de familie, e vorba de ce pot face și instituțiile publice uh, și când vorbim despre mai bună formare a profesorilor și aici instituțiile publice au un rol. De aceea cred că trebuie să formulăm lucrurile puțin diferit. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Evans acum nu e prezent. Atunci, uh, colega Libacica, vă rog. Domnul Libacica, mă scuzați. Bardzo dziękuję. Ba nu, doamna Libacica. Um, mulțumesc foarte mult. Domnule profesor, sunt de acord cu antevorbitorii mei care v-au felicitat pentru acest proiect de raport. Sunt de acord cu două lucruri. Organizațiile din învățământ sunt responsabile pentru calitate, pentru pregătirea pentru piața muncii, dar ele nu creează locuri de muncă. În al doilea rând, fără o dezvoltare a științelor umane, pierdem instrumente care să ne permită să discutăm despre lumea înconjurătoare. În al treilea rând, nu știu dacă cunoașteți bine modelul universităților, modelul uh, lui Platon, sau preferiți modelul care se bazează strict pe aspecte financiare? Și mai au vreo două observații. În ceea ce privește ce spuneați dumneavoastră despre formarea dascălilor. Ați vorbit despre calitate, eu aș spune și mai mult. Nu e vorba doar de calitate, e vorba de o schimbare de paradigmă. Uh, e altă realitate. Avem noi tehnologii um, de transmitere a cunoștințelor foarte diferite, se schimbă sursele de informare. Cunoștințele și informațiile sunt de multe ori uh, um, difuze și profesorul trebuie să sintetizeze aceste informații. Domnule profesor, vom discuta în continuare despre nevoia de a schimba paradigma. Haideți să vorbim despre erorile procesului de la Bolonia, dar să nu-i negăm conceptul. Conceptul e bun. Acest concept a fost introdus în multe țări, inclusiv în Polonia, și de aceea cred că trebuie să facem mai multe pentru a introduce acest concept, această idee, pentru că menținând autonomia statelor membre se poate dezvolta posibilitatea de posibilitățile de mobilitate, abordarea indisciplinară a studiilor și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc și are cuvântul domnul Morgano. Mulțumesc foarte pe scurt. Consider că trebuie să se mențină următoarea teză pentru a fi uh, eficace într-un astfel, pentru ca astfel document să fie eficace, trebuie să ne concentrăm pe anumite priorități. Doresc să subliniez și eu că există o carență în, uh, când vine vorba de copilărie, de învățământul din copilărie. Este un subiect care trebuie să regăsească în raport. În al treilea rând, sunt de acord cu colega Libașca, care a amintit că Procesul în curs are multe elemente bune. Dacă dorim libera circulație în Uniunea Europeană care să funcționează și să se recunoască formarea, nu este suficient ca universitățile să se um, să se autorecomande sau să, să, să și, um, deci nu cred că putem să, recun, să renunțăm la sistemul actual pentru că reprezenta un pas înapoi și să, atunci nu ne mai putem plânge de faptul că avem o fugă a creierilor. Domnul Gramaticakis acum. Mulțumesc. Cred că ceea ce voi spune nu e foarte original. Acest raport abordează diverse subiecte de actualitate. Problema reală a Europei, așa cum am spus-o de mai multe ori, doamnă președinte, este educația și cultura. De aceea a apărut criza actuală. Aș dori să fac trei observații. Aș dori că uh, acest raport să fim mai critici în legătură cu următoarele subiecte. Criza economică și diferitele politici de austeritate promovate în întreaga Uniune Europeană se constată o excludere a unor părți mari din populație uh, din universități pentru că nu-și permit să facă studii. Costă prea scump. Și aș dori să mai punem accentul și pe un alt element învățământul azi, nu doar cel primar și secundar, dar mai ales uh, învățământul universitar, se orientează spre elemente care organizează societatea, dar educația ar trebui să acopere toate materiile, toate subiectele. În al treilea rând, se pune accentul pe aspectul numeric, digital, există aspecte pozitive ale Uh, lumii digitale, dar reprezintă și o mare amenințare. Deci uh, lumea digitală are această dublă față. Dar raportul este unul bun și sper că cu amendamente vom putea adăuga elemente care să-l completeze util. Mulțumesc! E, Vă mulțumesc tuturor! Doresc să spun colegului nostru um, nu, colega Evan Santos și dorește, nu, Doamna Julie Ward, ați cerut cuvântul mai târziu după ce am citit deja lista. Îmi pare rău, dar nu ați cerut cuvântul mai repede. Julie. Thank you very much. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile deja spuse, doresc să subliniez câteva lucruri. Întâi, educația are strâns raport cu, uh, relație strânsă cu viitorul. Dorim prin educație să construim o lume mai bună. Trebuie să cooperăm, să găsim modalități de a colabora cu vecinii noștri, fie că sunt pe strada vecină sau în altă țară. De aceea mă bucur că putem avea o abordare coerentă pentru a face aceste lucruri împreună. Când vorbim despre, despre învățarea în comunitate în general, educarea informală este crucială aici. Eu sunt produsul educației informale și am lucrat cu mulți tineri pentru care sistemul nu a funcționat și în continuare nu funcționează, mai ales în țara mea, unde programa um, a devenit foarte strictă și a exclus mulți tineri, um, nu le-a permis să-și atingă întregul potențial. Dialogul intercultural, învățarea unii de la alții și posibilitatea de a avea aceste discuții cu alții este absolut crucială și aș dori să fac referire la raportul meu privind dialogul intercultural care a fost votat în Parlament la începutul lui ianuarie În legătură cu punctele 14 și 17, pentru a reveni la mm, programa care este atât de mm, strictă și reducerea subiectelor artistice, uh, cred că acesta face de favoare nu doar tinerilor, ci și angajatorilor. Am fost recent la Siemens, la lansarea campaniei pentru referendumul uh, pentru rămânerea în Uniunea Europeană în uh, Regatul Unit și cei de la Siemens recunosc că artele au un rol foarte important în, și în domeniile științifice. Și eu doresc să promovez noțiunea că trebuie să nu mai vorbim doar de uh, subiecte de bază esențiale științifice, să includem și artele aici. Angajatorii știu că fără creativitate, fără viziune, uh, fără antreprenoriat, fără capacitate de rezolvare a problemelor, știința în sine nu va funcționa. Da, are o funcție um, operațională, să spunem, dar nu rezolvă toate problemele. Și apoi, um, doamna președinte roagă pe vorbitoare să încheie. Profesorii deja lucrează la nivel european și studenții la fel, dar instrumentele digitale sunt de competență europeană. Vă rog Doamna sau domnul Feraia. M-am înscris la cuvânt chiar dacă uh, s-au, uh, s-a epuizat lista vorbitorilor, dar trebuia să reacționez la o intervenție. Uh, se discută aici despre rolul familiei în educație. Eu cred că trebuie să spunem foarte clar că în acest text nu vrem să uh, Uh, punem față în față, în contradictoriu, școala și familia și instituțiile publice de învățământ. Nu, din potrivă, este nevoie de cooperare între familie și școli. Din păcate, această cooperare este deficitară uneori și uh, acest lucru Eh, se observă și în eh, noile activități de prevenție împotriva eh, radicalizării pe care trebuie să le întreprindem tocmai pentru că această relație școală-familie nu există așa cum ar trebui să existe. Dacă în raportul nostru am arătat că familia ar trebui să pătrundă în școală și școala să fie parte a vieții de familie, atunci am avea un sos de izbândă, poate situația în școli și uh, mai ales uh, uh, trecerea între școală și familie, semi-internatele și așa mai departe, sunt forme foarte importante pentru, pentru copii și pentru familie. Nu trebuie să înlocuim educația primară informală și în primele, primii ani de copilărie în cadrul familiei cu, cu forme instituționale și nici invers când se vorbește de tot felul de ținte aici de 40% absolvenți uh, de ciclu terțiar cu diplome și așa mai departe, nu pot să vă spun că uh, decât că uh, oamenii nu au nevoie de diplome universitare, au, au nevoie de pregătiri vocaționale care să le permită eh, integrarea pe piața eh, muncii și în societate în general. Da? Deci eh, nu are niciun rost să avem diplomele universitare dacă calitatea învățământului terțiar nu este bună. Da? Sunt foarte mulți tineri în Germania, cel puțin, care își fac studiile la nivel de bachelor, deci 3 ani, după care nu mai continuă pentru că s-au mulțumit ca o diplomă universitară, dar n-au ce face cu ea. Și problema cu procesul Bologna nu este din cauza uh, structurilor, ci din cauza modului în care a fost implementat uh, procesul Bologna în uh, diferite cazuri. Asta în multe situații a produs pierdere de calitate în învățământ. Da? Deci nu nu problema împărțirii în uh, uh, diplome la nivel de bachelor și de masterat uh, este problema, ci problema rezidă tocmai în modul în care a fost organizat în anumite cazuri acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu vreau să mai pierdem timp cu alte intervenții, pentru că avem oaspeți distinși în mijlocul nostru, domnul dr. Gerd Pöttering și o altă distinsă invitată și pentru asta le și dăm cuvântul fără întârziere. Nu trebuie să uităm nici faptul că avem în mijlocul nostru o reprezentantă a Comisiei, doamna Erickson, și mai trebuie să ia cuvântul și raportorul. Doamna Erickson mai întâi. Mulțumesc, voi fi foarte subcintă. Mai întâi, uh, mulțumiri uh, raportorului. Uh, comisia salută propunerea de proiectul de raport. Cred că este un raport foarte bun. Permiteți-mi să clarific câteva lucruri. Um, în ce privește reprezentanții grupurilor de lucru, vreau să menționez că aceste grupuri de lucru sunt reprezentate foarte Eh, bine, nu doar la nivel de ministri, de ministere, de state membre, avem și agenții internaționale, avem organizații, organizații precum OCDE, eh, UNESCO, eh, Consiliul Europei, avem Fundația Europeană pentru Educație și Formare și avem avem uh, diferite societăți, al, organizații al societății civile. Aș vrea să spun că înainte de evaluare n-am avut niciun fel de sprijin pentru crearea unui nou organism de coordonare, pentru că n-am considerat că este necesar un astfel de nou organism. Am avut discuții între diferitele servicii ale Comisiei cu privire la educație și instruire. Am consultat părțile interesate prin formul nostru de educație și formare, am avut întâlniri cu partenerii sociali și cu organizațiile din societatea civilă. Deci avem eh, deja o structură bună a acestei consultări. În ce privește Eh, comentariile făcute pe marginea implicării părinților, eh, eu, eh, noi, noi, Comisia Europeană, avem o abordare inclusivă, adică, pe de o parte, sigur, vorbim de instituțiile publice, de comunitatea în ansamblu, dar la care participă, evident, și părinții prin contribuțiile lor individuale și de grup există și așa numitul European Toolkit for Schools, o trusă de instrumente europene pentru școli, la care este în mod explicit prevăzută și implicarea părinților. În plus, calitatea mobilității dorim ca ea să sporească prin o mai bună exploatare a instrumentelor existente. Vreau să mai clarific încă un lucru. Nevoia de a avea nivele comparabile de, de educație, este acoperită de cadrul european de referință privind nivelele de educație și calificările școlare. Avem uh, uh, niște indicatori foarte clari pentru perioada până în 2020, uh, pentru uh, educația uh, primară, educația uh, preșcolară, pentru abandonul școlar, pentru alte uh, uh, elemente care sunt urmărite în legătură cu fenomenul școlar. Uh, și avem și un grup de lucru specific pentru școli uh, care vizează și integrarea uh, uh, elevilor și uh, perfecționarea profesorilor. Sper că am reușit în cele câteva minute pe care mi le-ați pus la dispoziție să fiu suficient de sintetică. Evident, ați fost foarte sintetică și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și domnului Krasnedeschi. Poate că poate că ar trebui să vorbim și despre posibilitatea uh, cooperării dintre mediul academic și mediul economic, deci uh, potențial beneficiari ai uh, absolvenților de diplome, de cursuri secundare și medii, cursuri vocaționale. Poate că atunci Eh, poate că atunci eh, diferitele obstacole de integrare ar fi mai, eh, mai puține. Nu trebuie să uităm nici persoanele cu dizabilități care trebuie să aibă și ei acces la diferitele nivele de educație pentru a se integra și ei în societate. Domnul Krasnodiecki, nu cred că trebuie să mai întârziem. Vă rog pentru, eh, să luați cuvântul pentru niște comentarii finale. Mulțumesc pentru toate comentariile, doamnă președinte, și eh, mă bucur încă de acum să negociez compromisurile viitoare cu colegii mei raportori din umbră. Cam atât. Mulțumesc. importante ora per passare a questo cu acestea, dacă îmi permite, spune doamna președinte, trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Uh, am uh, deosebită plăcere să salut în mijlocul nostru pe curatorul uh, Casei pentru Cultura și Istoria Europeană. Știți că <clears throat> Parcul Leopold a fost restaurat recent. Uh, a fost uh, domnul hans Petrin, care este și fost președinte al Parlamentului European, este unul din părinții acestui uh, proiect deosebit și colega sa este coordonator de proiect pentru acest acest proiect de Casa Istoriei Europene. Știți că există mm, un întreg consiliu de academicieni istorici, uh, experți ai instituțiilor europene care au participat la acest uh, proiect. Da, nu-mi vine acum aminte uh, neapărat numele colegilor, dar oricum o să Or, oricum o să le uh, amintim numele. Proiectul este unul foarte ambițios și complex uh, și oferă uh, șansa deosebită de a face noi toți conștiință cu procesul de integrare europeană, așa cum s-a întâmplat în secolul 20, începând de la finele eh, cel de-al doilea război mondial și eh, până în prezent. Așadar, la această casă a Istoriei Europene eh, și-au adus contribuția mulți istorici, eh, mulți eh, alți experți care ilustrează procesul de integrare european. Există o colaborare strânsă cu diferite muzee, cu asociații profesionale. Este prevăzută și o expoziție permanentă pentru toți vizitatorii Uh, acestui, aceste case a istoriei europene care urmează să-și deschidă porțile în noiembrie anului acesta. Uh, va fi un loc de întâlniri simbolice între generații pentru ca noile, noile generații să uh, poată într-un mod interactiv să învețe despre integrarea europeană, despre istoria europeană. Uh, Tocmai de aceea cred că este foarte important ca acest proiect să fie prezentat și în Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European, pentru că este un proiect relevant pentru activitatea noastră. Ehm, mă bucur că directorul general pentru comunicarea Parlamentului se află și el în prezența noastră aici, iar ehm, Domnule eh, Hansker Pöttering, sunteți președintele curatoriului eh, Consiliului Director al Casei Istoriei Europene. Eh, ne-ar face plăcere să auzim de la dumneavoastră cum vedeți dumneavoastră această inițiativă, care sunt inițiativele de viitor și care sunt problemele, provocările cu care v-ați întâlnit până acum la gestionarea acestui proiect. Poate ne spuneți și câteva cuvinte despre uh, ce ați făcut concret până acum și ce activități mai sunt planificate. Uh, vă voi da cuvântul imediat și vă spun încă de acum, în numele tuturor uh, coordonatorilor și colegilor, că înainte de deschiderea o publică oficială, comisia, membrii Comisiei pentru Cultură vor avea posibilitatea de a vizita Casa Istoriei Europene, așadar înainte de deschidere. Eh, domnule dr. Hans Gert Pöttering, vă dau cuvântul acum și eh, vă las pe dumneavoastră să eh, decideți cum, cum, cum vreți să împărți rolurile pe care le atribuiți. Doamnelor și domnilor, era să spun dragi colegi, pentru că nu mai suntem colegi, nu am voie să spun, dar într-un fel mi-ar face plăcere să vă numesc dragi colegi oricum, uh, sunt foarte fericit să pot fi aici, în mijlocul dumneavoastră azi. Uh, și pentru că este și doamna Fangal și Harald Römer, uh, coordonatorul în, din, coordonator în Consiliul nostru director, pentru că și Ana Larus este aici și mulți alți colaboratori. Chiar îmi face plăcere să fiu aici. Văd, văd multe fețe noi în această comisie dar văd și multe fețe foarte bine cunoscute. Am fost membru al Parlamentului între 1979 și 2014. În acești 35 de ani, dacă îmi permiteți, niciodată n-am fost făcut parte din Comisia pentru Cultură. Deci pentru mine astăzi participarea la această reuniune este un eveniment deosebit. Dar în diferitele funcții pe care le-am avut, am fost profund legat de activitatea dumneavoastră. Și vă dau un exemplu care uh, are uh, chiar legătură, e drept, indirectă cu Casa Istoriei Europene. Uh, membrii mai vechi ai Parlamentului probabil își amintesc de dezbaterea privind perspectivele financiare ale Uniunii Europene 2007-2013. La summitul din decembrie 2005, șefii de state și de guverne europene au decis ca au, au, uh, au decis să pună la dispoziție mijloace, uh, să pune mijloace financiare pentru Erasmus și proiecte de tineret mai puțin cu 3 miliarde de euro decât până atunci. Deci să, să uh, taie din fondurile pentru Erasmus. Și eu m-am opus, m-am opus vehement. Cancelarul federal uh, austriac, Wolfgang Schüssel, care deținea și președinția, uh, ne-a invitat uh, la câteva zile după Crăciun și m-a, ne-a invitat în Hofburg la Viena, președintele a fost Josef Borrell, și i-am spus viitorului președinte al Consiliului Europe, European atunci, foarte clar, deci dacă rămâneți la această reducere cu 3%, a bugetului pentru Erasmus și alte programe de tineret, atunci grupul nostru, PP, va spune nu. Și același lucru l-a repetat și Martin Schulz. Uh, același lucru a fost susținut și Graham Watson pentru ALDE, ALDE și Daniel Cohn-Bendit uh, a susținut același lucru uh, pentru, pentru Verzi. Deci toată lumea a fost de acord și Wolfgang Schüssel a aranjat foarte bine Uh, nu știu cum a făcut ca acele 3 milioane să, mă, să revină la bugetul uh, Erasmus și la celelalte uh, programe de tineret. Asta a ajutat sute de mii de studenți. Iar, încep, iar atunci când s-a planificat perioada cadrului financiar multianual 2014-2020, această greșeală n-a mai fost comisă. Și cu asta am vrut să vă spun doar și revin la problema Casa Istoriei Europei, că Europa este întotdeauna locul unei schimb de informații, de experiențe și este locul în care trebuie să existe disponibilitatea de a alege o cale comună a viitorului. Acesta este și fundația pe care se bazează, fundația spirituală pe care se bazează Casa Istoriei Europene. Președintele unui parlament nu este doar o persoană reprezentativă, este o persoană care își aduce contribuția în mod activ, care se implică personal. Și din 2007, 2000, în perioada 2007-2009 am reușit să propun un nou proiect, uh, proiectul Casei Istoriei Europene. Am făcut acest lucru în 13 februarie 2007, uh, când am ținut un discurs programatic. Am spus atunci că trebuie să creăm un loc care să ne amintească de trecutul Europei, de tragediile din trecut, dar să uh, ne amintească și de marile culturi de, uh, care coexistă în diversitatea lor și că acest loc trebuie să fie unul în care să ne amintim de faptul că imediat după cel de-al doilea război mondial, niște bărbați, astăzi am spune femei și bărbați, au uh, uh, tras niște concluzii, au, uh, au formulat niște învățături care uh, au fost uh, baza viitorului proces de integrare european. Deci trebuie nu doar în această casă a istoriei europene să facem o privire în trecut, înapoi, să privim înapoi până la primul de război mondial, apoi al doilea război mondial, apoi uh, perioada comunismului, ci să vedem și cum din această situație s-a ajuns la integrarea Europei uh, și formarea Uniunii Europene de azi. Și asta uh, nu se poate face fără a reflecta toată această istorie în societatea civilă și fără a oferi ca lecție de, ca învățătură tinerilor de azi. Îmi amintesc că uh, de dezbaterile uh, pe teme bugetare, știu că doamna Triple tot timpul a fost uh, membra acolo, eu personal, când am avut discuții în Parlament, colegii întotdeauna au venit la mine. Dar uh, Eh, și când am fost președinte, întotdeauna colegii au venit la mine. Dar eh, de când eh, conduc proiectul Casa Istoriei Europei, eu sunt acela care mă duc la colegii mei care vizitez cabinetele colegilor mei. Să știți că niciun proiect din toate cele pe care le-am girat în cursul activității și carierei mele n-a fost atât de dificil, dar și atât de fructos ca și, pro, ca și proiectul Casei Istoriei Europene. Și, stimată doamnă președinte, am fost de multe ori întrebat de ce Parlamentul se ocupă de acest proiect și nu Consiliul sau Comisia. Dacă de la început Comisia și Consiliul ar fi fost implicate și ele în acest proiect, am fi ajuns acolo unde ajung mulți bucătari care își bagă eh, făcălețul în aceeași oală. Și de aceea eh, a fost eh, pentru noi o onoare să ne asumăm această inițiativă și Uh, îmi amintesc foarte bine când președintele Comisiei Barroso i-a scris uh, succesorului meu, uh, președintelui polonez al Parlamentului European, că Comisia va participa cu propria sa contribuție la acest proiect. Și atunci Ierji Buzek a spus, bine, trebuie să dăm undă verde acestui proiect pentru ca Parlamentul să nu fie singurul implicat financiar. Uh, în acest proiect. Acum au trecut între timp 9 ani și Silvia Costa a arătat uh, în uh, discuția, în, în prezentarea ei sa introductivă, că acest proiect uh, urmează să fie lansat oficial în noiembrie anul acesta. Sigur că în derularea unui proiect trebuie să respecti o anumită procedură mai întâi a fost uh, nevoie ca un consiliu de experți să, să definească conținutul și obiectivele uh, Casei Istoriei Europene. Uh, și v-am spus uh, deja că în principiu noi am vrut uh, să avem o casa istoriei Europei din secolul 20, dar evident reflectând și antichitatea Grecia antică, Roma, Evul Mediu, Renașterea și așa mai departe. Așadar, Consiliul de Experți condus de domnul Hütter, uh, președintele Consiliului Fondației uh, Casei Istoriei Germane, uh, profesorul Borugei din Varșovia, care astăzi este președintele Consiliului de Experți pentru Istoria Europei. Așadar, sub conducerea acestor doi liștri și distinși domni, s-a născut uh, proiectul care astăzi este uh, girat de un Consiliu Consultativ uh, care este continuare prezidat astăzi de profesorul Borogei din Polonia, dar face parte din acest consiliu consultativ și Norman Davis, un ilustru istoric din Marea Britanie. Ar mai fi de arătat că așa numitul Board of Trustees Consiliul Director are o componență uh, politică, să spunem, uh, foarte variată. Deci uh, proiectul nu reflectă doar punctele de vedere ale unei anumite familii sau orientări politice pentru ca să nu se ajungă la dispute politice și vă spun care este componența acestui Consiliu Director Eh, locțitorul meu, adjunctul meu este domnul Martinez Martinez, care mulți ani la rând a fost eh, vicepreședinte al Parlamentului European, apoi eh, Tibor Navracic, comisar pentru cultură, Silvia Costa ca președinta Comisiei pentru Cultură, Jean Artui, Algirdas Saudargas, domnul profesor Borogei, care face legătura cu Consiliul Științific, domnul Davignon, fost comisar, Hans-Walter Hütter, Gerard Onesta, fost vicepreședinte al Parlamentului European, domnul Wojciech Horkovski, Peter Sutherland, fost comisar, Trudy Fervort, care este prim-ministru al regiunii Bruxelles, și asta este foarte important pentru că a trebuit să cooperăm atât cu comunitatea bruxeleză cât și cu regiunea Bruxelles în acest proiect. Diana Wallace, fostă vicepreședinte a Parlamentului European și Francis Würz, fost președinte al grupului stângii. Așadar, după ce s-a propus a, proiectul Casei Istoriei Europei în februarie 2007, Eh, biroul a trebuit să se aplece asupra acestui proiect și a trebuit să-l și aprobe. Și atunci s-a născut ideea de a, eh, s-a născut nevoia de a eh, pune la dispoziție o clădire pentru asta și el a, și președintele atunci a reușit să obțină cu contract de comodat clădirea Eastman pentru o perioadă de 99 de ani peste 99 de ani, când cei mai tineri dintre noi poate vor mai trăi, eu sigur nu, poate că se va și prelungi acest contract de comodat uh, pentru alți 99 de ani. Și atunci, uh, după momentul identificării uh, imobilului, um, am, a fost nevoie de o echipă care să pună pe picioare acest uh, proiect și am uh, fost norocoși să fi găsit uh, foarte mulți uh, colaboratori de valoare. A fost nevoie ulterior de o echipă de arhitecți care să se ocupe de amenajare, o, o cerere de oferte internațională europeană a fost lansată, au, s-au prezentat 28 de competitori și a câștigat concursul consorțiul Shea și Morel, care a realizat între altele și restaurarea și reamenajarea micului palat Petit Palais din Paris. Colega Van Gaal va prezenta și detaliile. Va exista pe o suprafață de circa 4.000 de metri păstrați mai întâi o Uh, expoziție permanentă care va prezenta uh, istoria secolului 20, a istoria Europei de dinainte de secolului 20 și uh, procesul de integrare europeană. Dar nu vrem doar să fie o, expoziție seacă, vrem să creăm o experiență cu totul inedită pentru vizitator, pentru ca vizitatorii să poată consulta teme care sunt de mare interes pentru ei. Um, de aceea avem uh, uh, la dispoziție un instrumentar metodologic uh, extrem de variat, unde fiecare spațiu va avea accente diferite și va prezenta metode de interacțiune cu vizitatorul foarte speciale. Le mulțumesc interpreților pentru efortul deosebit pe care îl depun să mă urmărească și să traducă ceea ce eu Chiar trebuie să citesc acum de pe foaie și nu pot vorbi liber, îmi pare rău. Casa Istoriei Europei va fi inclus în programul de comunicare externă și de publicitate a Parlamentului European. Și aici uh, sunt foarte importante grupurile de vizitatori care vin să viziteze Parlamentul și aceste, acești vizitatori pe care am consemnat până acum au au uh, apreciat foarte mult uh, parlamentariumul care nu este deloc casa, ca o altă casă, casă a istoriei Europei. Nu, parlamentariumul prezintă doar uh, funcționarea Parlamentului. Însă Casa Istoriei Europei uh, prezintă mult mai mult decât parlament, Parlamentul, prezintă istoria noastră comună. Acum, uh, în legătură cu costurile. Fangal cunoaște toate toate detaliile financiare, dar vreau să vă prezint totuși care a fost cadrul financiar. Reamenajarea clădirei Isman costă 31 de milioane de euro, iar pentru expoziția permanentă au fost prevăzute 24,1 milioane euro și în plus 3,75 de milioane de euro pentru constituirea colecției permanente proiectul în ansamblul său uh, va fi de, în valoare de 56,15 milioane euro. Costurile de operare anuale vor fi de 11,5 uh, milioane euro. Dacă comparăm uh, această cifră cu totalul de 5-6 de milioane, atunci uh, pare mult, dar uh, dacă ne gândim că Rijksmuseum la Amsterdam uh, costă mai multe sute de milioane, dacă ne gândim că direct uh, muzeul uh, Acropole din Grecia a costat peste 100 de milioane și directorul acestui muzeu a fost împreună cu noi în perioada de elaborare a Casei Istoriei Europei, atunci uh, costurile acestea sunt totuși relativ uh, modeste și până acum să știți că am reușit uh, să le și păstrăm în cadrul inițial prevăzut, deci nu au crescut până acum. Și acum despre cele mai recente evoluții. Planul uh, inițial uh, și conceptul uh, pentru vizitarea muzeului a fost elaborat și va fi detaliat de colega mea. Sigur că expoziția permanentă se va baza pe colecția despre care v-am vorbit și care va constitui elementul fundamental al casei pe lângă expoziția permanentă, vor fi și expoziții temporare. Și dacă bine am reținut, prima expoziție temporară este și ea în stadiul avansat de, de organizare, de concepere și va avea tematica migrației, dacă, dacă bine am reținut. Prima expoziție temporară va fi deschisă, vernisată și ea odată cu Casa Istoriei Europei în noiembrie anul acesta. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor colegi, vreau să mai vorbesc puțin despre implicațiile acestui proiect ambițios. Cu siguranță că înțelegeți motivele care m-au uh, îndemnat și m-au motivat uh, să uh, colaborez în acest proiect. Nu vreau să aprofundez toate problemele și uh, deosebirile de păreri pe care le avem. niciodată Europa nu a fost într-o situație atât de problematică și dificilă cum este azi. Și tocmai de aceea cred că trebuie să ne concentrăm pe valorile noastre comune pentru a avea un izvor de, de, de curaj care să ne stimuleze să mergem mai departe pe drumul integrării europene. În documentele de concept se spune că unul dintre obiectivele principale a Casei Istoriei Europei este să îmbunătățească și să aprofundeze cunoștințele europenilor despre propria lor istorie, astfel încât să contribuie la ancorarea trecu- în trecut a viitorului nostru european. Uniunea noastră europeană, cu toate problemele ei, fie ele cât de mari. Este până la urmă o valoare, o comoară inestimabilă. Dacă nu protejăm această comoară, atunci, atunci o pierdem. În special dacă nu refacem solidaritatea europeană și dacă generația noastră nu revine la esența Europei și dacă permitem ca integrarea Europei să se destrame, atunci, uh, atunci uh, vom fi asemenea unui mare arbore care zeci sute de ani la rând poate a produs oxigen, uh, oxigen din bioxid de carbon emanat de societate de industrie care a dat viață și dintr-o dată este tăiat cu o drujba, este descompus în părți și este ars în foc. Nu trebuie uh, să rămânem robii istoriei noastre. Dar istoria noastră trebuie să fie o învățătură pentru prezent și trebuie să ne orienteze în, spre viitorul nostru comun. Avem doar un singur uh, viitor comun și, sigur, cu toată cearta care apare între prieteni și între democrați, trebuie să exprimăm, și asta o facem în Casa Istoriei Europene, un gând comun, un set de valori comune. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Potering, pentru prezentarea dumneavoastră, dar mai ales pentru ultimele lucruri pe care le-ați spus. Cred că și sper că toți, majoritatea colegilor sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Este un lucru simbolic faptul că această casă a istoriei europene uh, se va deschide într-un an complex, într-un moment dificil pentru istoria Europei, pentru identitatea europeană și pentru conținutul său democratic și politic. Deci, sper că acesta va avea un, un, un sens în plus și că uh, Casa Este Europeană va putea transmite sens generațiilor următoare, va putea transmite istoria, va putea transmite mesajul și motivele pentru uh, construcții europene și cred că cel mai important este tocmai acest lucru, să se, dea, să se redea direcția, sensul acestei construcții europene. Și este o valoare foarte importantă după mine. Acum voi da cuvântul um, pentru prezentarea proiectului doamnei Taia Fumpatgal, care este șeful de proiect și, bineînțeles, um, este foarte implicat în istoria în Casa Istoriei Europeană, Europene. Am uh, fost și eu în vizită, știu câtă muncă implică, dar e bine să avem o uh, Uh, privire de ansamblu și colegii care apoi pot lua cuvântul, pot pune întrebări după aceea. Vă rog, aveți cuvântul. Yes. Thank you very much, uh, Madam Chairwoman. Member... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei CULT. <clears throat> Așa cum domnul Petering tocmai a spus, acest proiect al uh, Casei Istoriei Europene, un centru modern, este, este acum într-o etapă avansată. Echipa noastră, care a lucrat pe proiect încă de la începutul lui 2011, s-a bazat în mare măsură pe acea bază conceptuală, aspectul uh, fundamental al uh, proiectului, normele fiind stabilite în 2008. Ce va fi așadar această casă a istoriei europene? Acest muzeu dorește să reprezinte o punte între zona academică, care se bazează pe ultimele cercetări istoriografice, și apoi să fie transformată într-un instrument muzeologic, iar toți vizitatorii vor avea o experiență multisenzorială. De fapt, despre asta este vorba când vorbim de muzee, în general. Expoziția permanentă, care, așa cum am auzit, se va deschide în uh, noiembrie, va arăta vizitatorilor rădăcinile continentului. Va sublinia aceste procese, uh, revoluțiile, procesul parlamentar în Europa, comunismul, industri- revoluția industrială, colonialismul și așa mai departe, uh, și apoi se va concentra pe evenimentele secolului 20, inclusiv, desigur, procesul de integrare europeană care a format această Europa în care trăim astăzi. Expoziția se, sau expozițiile se concentrează pe aspectul, aspectele naturale și nu se concentrează pe istorii naționale. Adică subliniem ideea de Europa. Dorim ca această expoziție să fie pentru toți cetățenii vizitatori din Europa și dă posibil, dă, uh, face posibile mai multe interpretări în funcție și de istoria fiecare. Ar trebui să devină un loc de discuții interdisciplinare, având în vedere locuri și întâmplări din trecut. Pe lângă alte lucruri care fac acest muzeu unic este și aspectul multilingvistic. Expoziția permanentă va fi disponibilă în, în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Pentru cei care cunosc parcul Leopold, fosta clădire Eastman s-a transformat văzând cu ochii. E aproape gata să găzduiască sute de obiecte care, împreună cu alte artefacte, vor susține această idee narrativă a expoziției permanente. Acum se lucrează la exteriorul de sticlă, dar instalarea expoziției permanente a început deja. Primele elemente au fost montate de tavan. Aici vedeți câteva elemente legate de uh, subiectele expoziției și care vor conduce vizitatorii prin expoziție. Sunt citate parte dintr-o mare instalație care am spus Tornada. Va măsura 27 de metri de jos până sus și va deveni cu siguranță un punct cheie uh, al muzeului. Conține semne și uh, litere care induc ideea începutului uh, alfabetului. Cunoașteți istoria uh, cu uh, sosirea alfabetului în Grecia. E un muzeu unic în multe perspective. Trebuie să se adreseze milioanelor de cetățeni europeni care s-ar putea să fie interesați de istoria europeană și de procesul de integrare european. Expoziția permanentă dorește să fie o sursă permanentă pentru pentru interpretarea trecutului Europei și dă vizitatorilor posibilitatea să-și întărească, îmbunătățească cunoștințele despre istorie și să ne dea o viziune cu privire la viitor. Muzeul dorește să sporească aceste informații, să ceară curiozitatea oamenilor, să pună întrebări eu cred că în muzeul nostru vor fi poate mai multe întrebări decât uh, răspunsuri și totodată să creeze ocazia de a reflecta asupra istoriei europene. Muzeul nostru ar trebui să devină un rezervor al, mem- rezervor al memoriei uh, europene. Asta e baza evoluției conștiinței europene. Acest concept memoriei comune a determinat rădăcinile noastre și a dus la percepții multiple într-o serie de astfel de analize politice. Se va deschide așadar în acest an și conform documentului conceptual, echipa academică și-a urmat direcțiile spunând că designul ar trebui să reflecte cele mai recente elemente în domeniul uh, muzeal. Sunt uh, foarte multe documente, peste 1300 de aspecte vizuale, toate contextualizând povestea pe care încercăm să o spunem. Există elemente interactive, 14 filme pentru expoziție permanentă vor contribui și ele la o astfel de experiență multisenzorială deși expoziția se, se uh, concentrează pe mai multe aspecte, e gândită pentru public de la uh, vârsta de 12 ani. Am creat și un traseu pentru familii, gândită pentru familii de, cu copii între 6 și 12 ani. Expoziția are mai multe planuri și e, uh, se explică prin sine și acest pe acest aspect ne-am concentrat foarte puternic. Asta înseamnă că vizitatorii vor putea înțelege mesajele principale fără a trebui să citească toate textele care se există. Există ghiduri, desigur, există tablete, iar pentru cei care doresc să petreacă mai mult timp și să intre în detalii, vor fi oferite informații suplimentare. Merită spus că, așa ca și parlamentariul, Intrarea va fi gratuită. Ca să alegem subiectele într-un spațiu relativ mic, am ales trei criterii principale pe care le vedeți pe această planșă. Întrebările au fost care sunt elementele cheie și principalele evoluții care au devenit relevante pentru întregul continent care sunt experiențele istorice, experiențele și amintirile care au legat grupurile sociale din Europa, fiecare fiind desigur implicat în alt fel. Și adoptând această abordare transeuropeană, păstrăm perspectiva europeană ca principal criteriu constant, ceea ce nu înseamnă că exemplele nu se referă la diferite părți din Europa. Prin acest concept, multe fațete, putem introduce o serie de fire de urmat în întreaga expoziție și asta va permite vizitatorilor să fie conectați cu întregul proces. Am doar câteva planșe uh, cu uh, ca să vă puteți crea o impresie. Diferitele echipe și diferitele subiecte au design diferit și atmosferă diferită. Ca să evităm oboseala de muzeu și să păstrăm viu interesul uh, vizitatorilor. S-a spus că și acest muzeu, ca și altele, ar trebui să aibă propria colecție. Aici vedeți doar câteva din obiectele care vor fi uh, prezente în această expoziție permanentă. Primele obiecte sunt din 2012. Doi dintre curatori au însoțit președinții de atunci la Oslo, unde Uniunea Europeană a primit Premiul Nobel pentru Pace. Cu acea ocazie au fost adunate 114 uh, obiecte care ilustrează ceremonia de premiere și, desigur, certificatul, medalia, speech-urile, interviurile și așa mai departe. Dar, mai mult decât atât, am cules și dovezele uh, protestelor împotriva austerității care au avut loc în același timp. Lucrurile pot fi văzute din diferite perspective și între timp expoziția a crescut cu o serie de alte obiecte de mare importanță care se vor regăsi în expoziția permanentă. Vor fi peste 1600 de obiecte, obiecte reale, tridimensionale, În 2013, colegii mei au vizitat 300 de muzee în întreaga Europa și multe obiecte care erau ascunse până atunci în depozitele muzeelor De fapt, în uh, muzee se văd doar 10-15% din întreaga colecție a unui muzeu și de aceea avem comori care nu se vedeau până de curând Iată obiecte pe care le eh, introducem în expozițiile noastre care vor fi puse într-un nou context al istoriei europene. Nu e vorba doar de faptul că aceste muzee ne vor împrumuta uh, obiectele, ci încercăm să aducem și obiecte din alte țări non-europene. Cred că e o încercare foarte interesantă prin care trecem. Trebuie să obținem contractele de împrumut pentru toate aceste obiecte, un proces uh, fără precedent și facem tot ceea ce ne stă în putință. Ar fi imposibil să creăm acest muzeu fără uh, multe structuri din cadrul Parlamentului, DG Inlo, care a ajutat cu crearea uh, clădirii, DigiSafe pentru securitate, DigiITech pentru susținere tehnică, DigiInte și propria Direcție Generală Comunicare care ne uh, susține și toți aceștia au contribuit la crearea acestui muzeu. Merită menționată și cooperarea cu colegii de la Digitrad, de la traduceri, uh, cu care lucrăm împreună de peste 2 ani. Traducerea tuturor textelor nu e deloc simplă, pentru că fiecare text trece prin cel puțin 12 etape de verificare pentru a asigura cea mai bună calitate. Textele reprezintă 15% într-o expoziție în mod normal, dar aici e o mare muncă absolut gigantică. Și aș dori să spun că am tradus deja 2500 de etichete de obiect care reprezintă partea importantă. Așadar, două exemple doar pentru a căpăta o imagine de ansamblu cu privire la ce să vă așteptați atunci când expoziția va deschide în noiembrie. Nu e însă doar o expoziție permanentă și temporară. Biroul a adoptat o notă descriind o serie de activități de la deschidere, cafeterie, magazin, politici pentru acceptarea de donații și așa mai departe. Pe lângă acestea, pregătim programe online și offline de învățare Am dorit ca acest muzeu să devină un spațiu plin de viață, deschis pentru dezbatere și de aceea se vor organiza multe alte evenimente de diferite tipuri. Vom lucra și la publicații pe care să le edităm și la un site, desigur. Și pentru a deveni un punct cheie și pentru alte instituții de gen, am încerca, început să creăm diferite parteneriate cu diferite organizații în întreaga Europa. Dacă aș face o comparație cu un alergător de maraton, suntem pe la kilometrul 36 acum. Mai sunt câțiva kilometri. Ca și un maratonist dorim să obținem cele mai bune rezultate. Sperăm că acest muzeu să dea tuturor de gândit să fie un spațiu pentru discuție și pentru dezbatere. Vă mulțumesc pentru atenție. Ce, cred că... Bine, mulțumesc. Trebuie să exprim aprecierea noastră față de toată munca dumneavoastră, având în vedere dificultățile în a reuni lucruri complexe care Mm, implică nu doar colecții permanente ale obiectelor simbolice ale acestui parcurs, dar și uh, deschiderea la posibilitatea de a confrunta diverse opțiuni istoriografice. Este un subiect care este și politic, bineînțeles, pentru că se pune problema interpretării care poate fi diferită, deci dincolo de colecții, de mostre și de această ofertă de contribuții prin web și așa mai departe este și o sală de proiecții, veți vedea. Este și posibilitatea de a organiza dezbateri. Și cred că este important, sunt importante aceste diferite de modalități de exprimare a diferitelor interlocutori, experți, dar și cu participarea populației. Dau cuvântul acum unor colegi care s-au înscris pe listă pentru a-și pune întrebările. E prezentă și doamna Laus și toată echipa de, din Departamentul de Comunicare, deci iată com, comunicarea între noi e foarte bună și cred că Parlamentul este instituția centrală aici și acest lucru este pozitiv și interesant. Voi da imediat cuvântul colegilor. E, e Maragall, nu știu ce sunt altri. Nu știu dacă mai sunt și alți colegi înscriși la cuvânt. Mai întâi, mm, domnul Lewer. Mulțumesc pentru prezentare. Am o întrebare foarte simplă uh, pentru domnul Potring. Costul și conceptul casei istoriei europene ajută cumva cauza rămânerii Uniunii, uh, Regatul Unit în Uniunea Europeană și dacă da, cum? mi auguro că nu sia l'unico parametro. Sper că nu trebuie să țină cont doar de acest parametru în aceste luni, dar este o întrebare legitimă. Doamna Trupă, deocamdată nu e în sală, domnul Sfer acum. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Pöttering, pentru prezentare. Doresc să mulțumesc și doamnei Foc van Gaal, care înțelege foarte bine și slovena. Domnule Pöttering, sunteți un european adevărat. Sunteți angajat în slujba ca, um, cauzei europene. Ne-ați lipsit în politica europeană în acești ultimi ani în care ne-am confruntat cu tot felul de crize. Multe lucruri încercă să se destabilizeze Parlamentul. Probabil niciunul dintre noi nu crede că istoria comună a Europei nu există. Cred că există Europa sui generis și cred că Casa istoriei europene va permite consolidarea dimensiunii europene nu doar la nivelul politicii, ci și în rândul cetățenilor. Sunt sigur că dacă promovăm sentimentul european, instituțiile vor putea funcționa și ele mai bine. Instituțiile se concentrează și ele pe cultură și foarte important să dăm culturii europene cetățenilor. Se permite cetățenilor să-și apropieze cultura europeană. Astfel putem um, proteja cultura europeană pe viitor. Vă mulțumesc pentru faptul că ați luat inițiativa acestui proiect și mă bucur că vizitatorii mei dar la Parlamentul European vor putea să meargă în vizită și la Casa Istoriei Europene gratuit. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, Silvia, spune doamna Trupel, mulțumesc pentru explicații, pentru discursuri. Atunci când am început să discutăm ideea Casei Istoriei Europene, o idee a fost că e crucial să arătăm că nu există o interpretare unică a istoriei europene. De aceea aș dori să știu mai multe cum puteți prezenta diferite interpretări și opțiuni vizitatorilor. Cred că e o provocare. Nu e ușor să prezinți diferitele opțiuni și să dai apoi, să, să facilitezi o dezbatere între diferitele interpretări și ce înseamnă pentru a înțelege mai bine conflictele Um, poate pentru a promova în general o mai bună înțelegere. Apoi, acum câțiva ani am discutat dacă avem această Casa Istoriei Europene la Bruxelles, să avem legături cu muzeele din statele membre, de exemplu, uh, Muzeul Ocupării din Riga uh, și altele. Există acum aceste legături aceste contacte? Aveți posibilitatea de a comunica cu muzeele din statele membre? Și cum prezentați această posibilitate vizitatorilor? Grație. Mulțumesc. Colegul Maragal are cuvântul. Sí, gracias. Mulțumesc. Ceea ce doream să spun este exact ceea ce a spus doamna Truppel. Vreau să vorbesc despre legătura între Casa Istoriei Europene și statele membre, orașele și muzeele din uh, acestea. Cred că se, poate, se pot stimula reciproc pentru a și îmbogăți conținuturile. Bineînțeles și expozițiile temporare, din câte am înțeles, pot circula, pot, pot fi uh, replicate în unele din muzeele din statele membre. Și invers, expoziții temporare din acestea sau activități să vină și la uh, Casa Istoriei Europene. Dar eu doream să mă opresc asupra unui aspect. Acest muzeu, nu știu dacă să-l numesc muzeu, că e mai mult decât un muzeu. Și cred că e bine să fie mai mult decât un muzeu. Deci această casă a Europei, House of Europe. În măsura în care nu se cristalizează doar sub formă de expoziții, trebuie să fie uh, o instituție deschisă, să nu caute un uh, adevăr absolut, ci adevăruri relative care definisc Europa. Europa este în construcție perpetuă, nu e un obiect de studiat și un subiect care evoluează. Și acesta mi se pare cel mai important, acest aspect de uh, explorare permanentă prin expoziții permanente. Acest lucru înseamnă că această casă a istoriei mm, trebuie să fie un fel de prelungire a acestui parlament, trebuie să fie oarecum un parlament al cetățenilor să se poată dezbate în uh, Casa Istoriei Europene, să se asculte, să se exploreze idei. Eu cred că Casa Istoriei Europene trebuie să fie cel mai bun medicament, să spunem, poate exagerând oarecum, împotrivul Brexitului, împotriva euroscepticismului, euroștept scepticilor, pentru că trebuie să fie ocazie de a explica, de a răspunde, de a se, de dezbate, de a uh, se contrazice unii pe alții cu garanția că trăim un proces democratic care integrează diferite idei din punctul de vedere al istoriei, dar uh, proiectându-se spre viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Krasnodeschi. Ja będę mówił po polsku. Eu voi vorbi polona. Aș dori să uh, exprim uh, trei întrebări. Se, mai întâi doresc să vă întreb ce concept al Europei folosiți atunci când vorbeți despre istoria europeană. Eu am văzut Rusia pe harta pe care ne-ați arătat-o. Uh, Deci aceasta este întrebarea mea. Ehm, vă veți baza pe un concept geografic, deci o să vorbești despre istoria rusă, pentru că a vorbit despre com- vorbind de comunism ar fi dificil să nu se vorbească despre Rusia. Dar și istoria Turciei ar trebui inclusă. Colegii au spus că domnul Pöttering este un mare europeist. Cu toții suntem fani ai Europei, dar ce înseamnă Europa? Europa a existat și înaintea Uniunii Europene și va exista probabil și după Uniunea Europeană, dincolo de un proiect politic care nu poate să existe probabil la nesfârșit. Acum vorbind de, de o istorie europeană, uh, trebuie să vorbească și despre Dumnezeu, despre aspectul teologic al istoriei europene. Spuneți că e un uh, subiect politic, că întreaga istoria secolului 20 uh, a dus la o construcție politică care este Uniunea Europeană. Eu nu sunt sigur de asta. Poate că o parte a istoriei încă nu s-a manifestat. Așa că eu vă sfătuiesc să aveți grijă în modul în care tratați istoria. Dacă mâine Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, nu se va mai vorbi despre Regatul Unit în acest muzeu. Vom putea lua în considerare, va trebui să luăm în considerare diverse crize. Apoi, altă întrebare. Ce înseamnă perspectiva europeană? Istoria europeană este produsul uh, istoriilor naționale. Istorii care au avut legături între ele, de exemplu istoria Poloniei cu a Germaniei, a Poloniei cu a Rusiei. Pe mine mă interesează istoria europeană, am citit o serie de cărți, citesc în italiană despre istoria Italiei, citesc în engleză despre istoria Regatului Unit din propriile perspective. Dar ce înseamnă o perspectivă europeană? Înseamnă o perspectivă neutră, o perspectivă care pune totul în aceeași, în aceeași oală? Cred că e o iluzie o astfel de perspectivă și în acest punct de vedere, acest muzeu ar putea avea o abordare didactică mm, prea stearpă există riscul ca sarcina istorică politică să um, ia din, din spațiu um, părții creative și artistice. Da, unii colegi au viziuni interesante. Are cuvântul acum uh, colegul Zdroieschi. Że bardzo się cieszę z tej e, inicjatywy, ale jednocześnie współczuję. Aż wraz ze spun mai întâi că această inițiativă mă bucură și o salut. Dar, în același timp, uh, am toată compasiunea pentru responsabilii proiectului, pentru că, așa cum a spus-o domnul Krasnodemski, nu au uh, sarcină ușoară <laughs> asistăm azi la o descompunere, decădere a Europei și dumneavoastră tocmai asta încercați să faceți, să, uh, să compuneți elementele decozute într-o prezentare unitară. Și uh, atunci trebuie să ne întrebăm cât de importantă este co- uh, componenta culturală pentru uh, Europa. Cine este mai important? Shakespeare, uh, Gutenberg, uh, pe cine reprezentăm uh, ca cu titlu ilustrativ în acest uh, proiect al Europei Comune. Uh, trebuie să pentru că intenția este să furnizăm un model care să fie sursă de inspirație pentru tineri. Părerea mea este că cultura și nu politica, uh, uh, cultura și nu anume politica este elementul liant uh, pentru identitatea europeană. Și de ce trebuie să-mi exprim toată compasiunea pentru dumneavoastră, responsabilii de proiect? Pentru că Napoleon este altfel privit în Franța și în Germania, sau de pildă în Marea Britanie de aceea cred că nu este indiferent uh, uh, care dintre evenimentele cheie sunt uh, ilustrate a fi fost determinante pentru istoria Europei. În Polonia avem, de pildă, muzeul evreiesc, am creat și un muzeu al Solidarnoști. Um, Imediat am fost uh, taxați și întrebați, păi da, da, cine, cine poate vizita? Câți oameni reușesc să vadă aceste uh, expoziții pe care le organizați acolo? Ce șansă uh, vor avea, extrapolând acum, europenii să cunoască acest parcurs educațional multisenzorial cum îl prezentați? Și cât va dura în plus vizitarea expoziției permanente. Evident, fiecare face această vizitare în ritmul său propriu, dar dar bănuiesc că ar trebui calculat foarte bine uh, parcursul pe care îl uh, vor face vizitatorii. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să fac două observații finale. Vă mulțumesc mult pentru dezbaterea interesantă. Vedeți, domnule Pöttering, acordă mult interes uh, acestor aspecte și am două întrebări. Mai întâi, reluând ceea ce a spus colegul uh, Strasnoievski în legătură cu principalele uh, procese istorice și culturale din istoria Europei. Eu sunt convinsă că tema religiilor este una importantă. Um, să nu uităm semnificația acestora în secolul 20, de la conciliu până la conținutul culturii ebraice și așa mai departe. Um, se pune problema dialogului interreligios acum, a contribuției ale acestor culturi și filozofii se țină cont în cadrul proceselor aceste realități. Nu cred că am văzut în programul complex prezentat acest uh, element și cred că ați putea avea multe de spus în acest sens în, istorie, în contextul istoriei europene. Și apoi vă întreb cum putem uh, explica Europa imigranților. Avem mulți cetățeni noi, deci avem un mesaj pentru europeni, dar un mesaj care trebuie să țină cont la nivel lingvistic, cultural și de participare activă de migranți. Pentru noi acesta este un subiect foarte important pentru că cred că altfel, astfel se simte modul care se simte um, se simt acești noi europeni care nu trebuie să simtă doar invitați aici, deci actori pasivi, ci să fie implicați. Și o ultimă considerație, migranți înseamnă persoanele care au venit de curând, dar și o legătură cu istoria migrațiilor în Europa. Va exista cu siguranță o astfel de referință la migrațiile secolului 20. Unii cetățeni imigrați în Europa, atunci când recunosc că și Europa a fost continent de emigrare, deci a trecut și prin această experiență, este un element important. Deci, toate aceste aspecte legate de perspectivele geopolitice cu care s-a confruntat Europa și unii au cerut mai multă atenție pentru acestea, sunt totuși o provocare mare. Îmi dau seama însă că nu pot să nu puteți să vă concentrați doar asupra acestor dar dacă lipsesc anumite lecturi a unor procese care au multe de spus în legătură cu modul în care rădăcinile, valorile comune sunt construite. Deci o mică recomandare în acest sens și aș dori să știu de la dumneavoastră cum se poate dialoga între diverse interpretări ale istoriei europene, o teamă deschisă, cred. Colegul Jimenez, colega Jimenez mai dorește să ia cuvântul. A, da, chiar ați ridicat mâna prima, prea repede. Vă rog. Bun. Pues muchas gracias, señor Petering, por... Muchas gracias. Mulțumesc frumos, domnule Petering, pentru prezentarea și girarea acestui proiect care are ca scop identificarea elementelor care ne unesc, nu care ne dezbină. Miza este însă și identitatea europeană. Și în acest context vă reamintesc că există țări, regiuni, provincii autonome, ca de pildă în Spania, care au elaborat un discurs istoric uh, uh, departe de orice fapte istorice este vorba de o incitare al naționaliștilor pentru în scopul separării. Și trebuie să vă spun că există cetățeni care dau crezare acestor teorii, care consideră că sunt uh, fapte reale. Și așa se creează diferite adevăruri coexistente. Dar astea nu fac altceva decât să uh, continue și să întrețină niște conflicte, niște focare. Noi ar trebui, din potrivă, să ne concentrăm pe obiectivele și țelurile noastre com- eh, comune. Tocmai de aceea avem nevoie de un consens și în eh, domeniul istoric. Vreau să știu eh, dacă proiectul dumneavoastră poate să integreze informații uh, și concepte care să poată fi utilizate și în aceste regiuni, uh, provincii autonome care uh, încă sunt departe de integrarea uh, propriu-zisă. Și apoi mă interesează acest discurs istoric integrativ pe care îl propuneți. Eh, nu credeți că ar trebui ca acest discurs eh, integrativ, eh, discurs integrativ să facă parte încet încet și să intre și în curicula școlară cu privire la istoria Europei? Pentru că a s-a spus cândva că integrarea europeană nu poate fi împlinită până ce cărțile de manualele de istorie în Germania prezintă cu totul altceva decât cele din Franța. Deci eu cred că acest concept al istoriei, a rădăcinilor comune, a viitorului comun propus, trebuie să ajungă până în ultima școală generală din Europa. Domnul Petering. Vă mulțumesc foarte mult, dragă Silvia Costa, și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamne lor și domnilor colegi, dacă, dacă îmi permiteți să vă numesc asta, să știți că este cea mai plăcută și cea mai, cea mai ușoară formă de adresare pentru mine. Dacă v-aș spune doamnelor și domnilor, m-aș simți mai străin de această instituție, de, de dumneavoastră. Deci dacă acceptați această formulă de adresare, vă mulțumesc foarte mult pentru îngăduință. Aș vrea să răspund la întrebări aproximativ în ordinea în care Uh, mi-au fost uh, adresate. Uh, mă voi completa cu colega mea, Fofangoal. Mai întâi aș începe cu observație preliminară. Niciodată nu, poți re, nu vom realiza ceva perfect. Întotdeauna orice proiect este ameliorabil, și asta se daterează uh, faptului că uh, avem mereu uh, păreri diferite, opinii diferite, puncte de vedere diferite, chiar și în sânul aceleași familii politice. Deci și cu privire la Casa Istoriei Europei vor exista perspective diferite, unuia îi va lipsi asta, altul va propune să se adauge altceva, deci nu există nimic perfect și eh, cât timp eh, suntem activi, cât timp trăim, trebuie să ne păstrăm capacitatea de a ne perfecționa, de a ne dezvolta. Și în momentul în care vom eh, finaliza acest proiect și vom constata că totuși lipsesc anumite componente, trebuie să ne gândim cum să le completăm pe acestea, poate prin intermediul acelor expoziții temporare care se vor adăuga colecției și expoziției permanente. Deci asta ca cu titlu preliminar și acum voi răspunde întrebărilor în ordinea care mi-au fost puse. Andrew Luer, mai întâi trebuie să întreb dacă Eh, Andrew, eh, după numele său, după prenumele său, nu este cumva scoțian. Și Scoția face parte chiar din eh, diversitatea identitară a Europei. Vreau să vă atrag atenția că mass media în țara dumneavoastră uh, prezintă cât se poate de obiectiv proiectul Casei Istoriei Europei în uh, presa de bulevard, uh, Sun, uh, cred că odată s-a scris că acest proiect ar costa peste 100.000 de, mii de lire sterline, ceea ce cu totul exagerat, și că nici nu ar, nici nu ar uh, prezenta problematica războiului al doilea mondial pentru că și doar pentru că inițiatorul ar fi un german. Niciodată, doamnelor și domnilor, dragi colegi, nu am citit o mai mare inepție, o mai mare prostie într-un ziar. Întotdeauna trebuie să păstrăm lucrurile așa cum sunt și faptele așa cum au fost, pentru că dacă nu zici adevărul, la urma urmei, cel puțin așa e regula, tot se află. Și în ce privește Marea Britania, mi-aș dori ca punctul de vedere al Marii Britanii să permită interpretări care să fie admisibile și pentru Casa Istoriei Europei. Să știți că în Marea Britanie Casa Istoriei Europei a fost de, uh, deja uh, criticată foarte mult. Dar nu trebuie să uităm că parlamentarismul, cum este el astăzi, uh, a fost elaborat și s-a născut în Marea Britanie. Și eu aș vrea ca Marea Britanie să nu doar să fi fost în trecut, ci să rămână și pe viitor în Uniunea Europeană. Și sper că David Cameron împreună cu colegii din uh, Eh, Consiliul, la summitul care va avea săptămâna aceasta, să găsească soluții să, eh, ca Uniunea Europeană să păstreze Regatul Unit ca membru al său. Dragi prieteni, timp de șapte ani și jumătate am condus un, eh, o familie, un grup politic în care au fost făcut parte și prietenii noastre, Andrew Lear. Poate că de-aia am încărunțit deci nu am încorințit numai din partea, din, din cauza colegilor dumneavoastră, dar din cauza inclusiv a colegilor mei de grup politic. Important în aprecierea casei istoriei Europei ar fi să spunem că, chiar dacă noi, britanicii, nu suntem de acord cu tot ceea ce se întâmplă în Europa și dumneavoastră, britanicii, deja beneficiați de multe excepții, totuși recunoaștem eh, că Există unitate în diversitate. Și Marea Britanie contribuie cu o mare comoară la ideea europeană. În Marea Britanie s-a uh, dezvoltat democrația, libertatea, normele de drept de care ne bucurăm de azi. Și de aceea vă solicit, uh, vă invit să ne concentrăm, să revenim la valorile noastre esențiale, libertate, democratie, democrație pace și dreptul. Da? Și asta înseamnă implicit că nu avem voie să uităm nici de subsidiaritate, pentru că subsidiaritatea este forma de expresie a diversității uh, și a unității în diversitate. Eu sper că acest concept va putea să fie mediat uh, și, și transmis și în uh, Marea Britanie. Uh, Winston Churchill, la discursul lui din Zurich în 1946, a arătat deja ce, că ce, ce sunt valorile europene care ne unesc. Doamna Trupel, ați vorbit de, de interpretări individuale. Să știți că nu există un adevăr absolut. Fiecare va interpreta lucrurile diferit nici totalitarismul nu este interpretat la fel de fiecare. Știți, de pildă, că Hannah Arendt, marele politolog uh, evreu, a pus ca evreică semnul egalității între uh, două sisteme totalitare foarte diferite, comunismul sub forma stalinistă și național-socialismul german ideile care au stat la baza acestor două forme de totalitarism sunt diferite, dar instrumentele de care s-au servit și pe care le-au pus în aplicare aceste regimuri sunt la, identice. Și așa se poate într-adevăr ajunge la interpretări diferite. În ce privește legătura cu alte muzee, doamna Trupel, colega mea Taia va va, vă va spune mai multe, dar cred că și a, a spus deja și în prezentarea ei că a vizitat cu colegii ei 300 de muzee europene până acum. Domnule Milan Zver, vă mulțumesc pentru încurajare. Și vă mulțumesc că, că spuneți că sperați că voi rămâne implicat în acest proiect și pe viitor. Inclusiv în calitate de președinte al Fundației Conrad Adenauer voi avea declarații și implicări în politică, inclusiv după summitul de joi. Atâta vreme cât voi trăi și voi respira, cât voi avea mintea limpede, voi fi un fidel susținător al integrării europene și alături de dumneavoastră toți. În ce privește întrebarea noastră uh, cu privire la accesul liber și gratuit la uh, Casa Istoriei Europei, uh, nu pot decât să vă rog să susțineți alături de mine această idee. Mă bucur că mă bucur că încă nu avem această dezbatere acum, Uh, uh, mai întâi trebuie să realizăm acest proiect și apoi vom putea discuta despre uh, accesul gratuit sau nu. Eu personal susțin și pe viitor accesul gratuit la acest muzeu, dar nu vă voi implica activ în dezbaterea parlamentară. Domnule Maragal, mi-a plăcut ceea ce ați spus că trebuie să arătăm care a fost evoluție, că trebuie să fim deschiși că nu trebuie să admitem uh, interpretări individuale și că nu putem extrapola dintr-o interpretare individuală să spunem, să formulăm un uh, adevăr uh, absolut. Uh, nu putem vorbi în Casa Istoriei Europei de un muzeu. Într-adevăr, uh, modul de prezentare este asemenea uh, celui dintr-un muzeu, dar este uh, este totuși altceva, este mai mult decât un muzeu, este Casa Istoriei eh, Europei. Domnule Krasnodebski, eh, vă mulțumesc pentru diferitele puncte de vedere, perspective asupra Casei Europei, cum le-ați prezentat. Știu, știu că în Polonia există o mare dezbatere privind eh, diferite interpretări istorice, în special din istoria recentă domnul eh, Borăgei, eh, domnul Kozlovski, eh, care doi distinși și erudiți oameni de știință polonezi au puncte de vedere diferite, dar sunt până la urmă de aceeași părere. Acum, definirea geografică a Europei. E, pentru mine Europa nu este definită geografic, ci este o Europa definită în niște valori. Libertate, democrație, drept, pace. Da? Colega mea, Van Gaal, poate să explice mai bine acest lucru. Va exista, și de fapt a spus și în prezentare, va, va exista un, o, o, un panou interactiv care va arăta foarte clar cum s-au modificat frontierele Europei și din această, din această Europa istorică va face parte și Rusia. Cu toate criticile aduse în prezent Rusiei sau Federației Ruse, Rusia niciodată nu trebuie să fie exclusă din istoria Europa și din conceptul european, pentru că cel puțin partea vestică a Europei este parte integrantă a Europei. Și chiar și astăzi, când critic vehement poziția Federației Rusie, trebuie să păstrăm Rusia în Uh, în Europa. Uh, și în ce privește Turcia, Turcia are o parte asiatică care nu ține de Europa și nici personal nu sunt un susținător al integrării uh, Turciei în Europa, dar are o importanță pentru Europa. Domnule Krasnodebski, spuneți că Uniunea Europeană nu o să dăinuie la infinit. Haideți să nu fie asta gândul nostru și preocuparea noastră. Eu sper că Uniunea Europeană și va dăinui mult peste viața mea și, și cred că și sper că va exista și pentru nepoții și strănepoții mei, pentru că, pentru că îmi doresc pentru aceștia pacea și bunăstarea de care ne bucurăm și noi. Ați vorbit și dumneavoastră despre Brexit, nu voi aprofunda această temă. Aveți dreptate că Napoleon în Franța este cu totul altfel văzut ca în Germania că există diferite narrative istorice și că în istorie, în, chiar și în Italia, este diferit uh, privit ca personaj istoric. Dar despre asta trebuie să putem vorbi. S-a vorbit și despre uh, manualele istoriile. Uh, conducătorul meu de doctorat, profesorul Jacobson din Berlin, a fost uh, uh partea unei dezbateri uh, istorice în Polonia cu privire la redactarea textelor despre relațiile germano-poloneze în manualele de istorie poloneze. Este o inițiativă foarte bună. Domnule Bogdan Andrei Sovroieschi, în legătură cu cifrele de vizitatori, Taia Vof van Gaal vă va spune mai multe da- detalii. Iar în ce privește relația dintre cultură și politică, eu vă spun că cultura europeană cuprinde și politica. Tot ce înseamnă convițuirea dintre oameni reprezintă cultura. Sigur că poți să te referi la arte, la muzică și așa mai departe. Și acestea fac parte din cultură, dar cultura cuprinde și aspectele politice. Toate aceste aspecte trebuie avute în vedere. Mari gânditori din, din, din Pol- Polonia, din, din, din alte țări, din Germania de pildă, mă bucur că pe lângă multe lucruri uh, rele pe care le-am făcut între 33 și 45 uh, am, am adus uh, totuși contribuții pozitive la istoria Europei. Deci este foarte important ca despre toți acești erudiți, despre toate aceste personalități istorice să putem vorbi în mod deschis. Doamna Barbat, în ce privește regiunile, provinciile autonome, am convingerea că Trebuie să rezistăm tentației de a vedea Europa doar dinspre Bruxelles sau Strasburg. Europa, Uniunea Europeană și Europa în sens larg, dincolo de frontierele Uniunii Europene, Europa începe acolo unde ești tu acasă. Acolo unde este familia mea, acolo unde sunt prietenii mei, unde mă simt bine, acolo unde m-am născut sau acolo unde m-am mutat unde, unde ă, bate inima mea și unde mă simt eu acasă, unde simt eu că este patria mea. Asta se poate Asta poate să se întâmple și în anumite regiuni care se autodefinesc ca națiuni. Asta e problema Spaniei. Da? E, ă, și atunci, de pildă, dacă Marea Britanie ar, ar, ar pleca, ar părăsi din uh, Uniunea Europeană, uh, probabil că s-ar autodistruge, pentru că s-ar putea ca în acele condiții să, uh, Scoția să se separe de Regatul Unit și să adere la Uniunea Europeană. Da? tocmai de aceea am, s-au definit uh, mai întâi patriile noastre sau țara mumă, cum zic alții, uh, din acestea au, au, au rezultat niște entități statale care acum sunt unite într-o Uniune Europeană. Cine vede doar patria, nu o poate proteja singur. Cine uh, François Mitterrand a spus asta când uh, se af- am aflam în apropierea sa, la doar 5 metri de el. Deci dacă pui națiunea ta peste toate celelalte națiuni, devii naționalist și naționalistul întotdeauna ajunge, sfârșește într-un război. Și Europa nu poate avea rădăcini decât în această unitate în diversitate, care cuprinde atât religiile, cât și Eh, națiunile, cât și migrația. Iar Casa Istoriei Europei va fi o platformă de dialog eh, despre istoria noastră, despre prezentul nostru și viitorul pe care ne-l propunem. Și dacă reușim să facem eh, așa cum ne-am propus, vom fi realizat foarte mult. Nu vom putea să prezentăm tot, totul în mod perfect. Și poate contribuim și la Eh, la educație istorică în acest lucru, cu toate că acum există foarte multe forme, surse de informare, de internetul și așa mai departe. Ceea ce propunem noi este o modestă contribuție în direcția eh, acestei integrări europene. Vreau să mulțumesc eh, doamnei Costa și să vă mulțumesc voastră, doamnelor și domnilor, că ne însoțiți pe acest drum și în eforturile noastre. Și cu asta închei, vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le desfășurați aici. Colegii din Comisia Regii, Comisia din Comisia Agri primesc mulți mai mulți bani, girează mult mai mulți bani pentru activitatea, prin activitatea lor, dar o spun și acasă, în Germania, trebuie să facem Totul pentru ca politica în domeniul cultural și educațional să nu fie neglijată și trebuie ca toate aceste proiecte să uh, concure la uh, formarea și păstrarea identității noastre. Vreau să vă mulțumesc pentru deosebita plăcere și bucurie pe care mi-ați oferit-o prin uh, participarea mea la participarea mea la această reuniune. Vă doresc toate cele bune, atât profesional cât și personal și mă bucur că am putut fi în mijlocul dumneavoastră. If you like to add something, but uh, thank you, thank you for this. Uh... Mulțumim pentru aceste observații, <clears throat> doamna Van Hal. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Am senzația că nu prea mai avem mult timp toate muzeele pe care le-ați menționat se află în parteneriat cu noi. Avem peste 300 de astfel de uh, parteneriate. Asta în special pentru că unele vor fi uh, împrumutate pe termen scurt, altele pe termen mai lung și așa mai departe. Am avut două întâlniri cu potențiale organizații de la ICAO, de la Europa Nostra, Consiliul Europei și alte parteneriate. unde am tratat, adică uh, instituții care lucrează în domeniul istoriei și educației. Acum, voi da un exemplu, unul personal. A doua parte a secolului 20 avem, uh, sigur, și uh, memoriile generațiilor mai tinere și noi suntem istorici din părți, în țări diferite, avem experiențe diferite din familiile noastre, din experiențele noastre și așa mai departe. Ce am învățat însă este că, dată fiind curicula națională, avem o uh, părere limitată cu privire la istoria altor națiuni. Dacă ne uităm la al doilea război mondial, ne spunem că era, a fost un război total cu crime și teroare cum nu au mai fost văzute în Europa niciodată și arătăm toate aceste lucruri, uităm la colaborare, la problemele rezistența cineva care vine din Irlanda sau din altă parte va putea avea o altă interpretare decât cineva care vine din Polonia. Și aici, pe baza faptelor istoriografice, dezbaterea poate începe la noi în Casa Istoriei Europene. Singur că aș putea să tot continui, dar acesta este punctul principal pe care l-am uh, învățat Cunoștințele sunt personale și limitate și noi am dorit să le extindem și să avem un nivel fundamental al tuturor procese care uh, se întâlnesc în uh, diferite țări în întreaga Europa. Unii au spus că nu e doar un muzeu. Eu am lucrat în domeniul muzeal 35 de ani și am văzut schimbări și transformări. Muzeele moderne nu reprezintă doar o expoziție timp de 25 de ani. Ele sunt un centru istoric care doresc să avem discuții despre prezent și să vedem viitorul. Tocmai asta va încerca această uh, casă istoriei europene. Avem și expediții temporare. Prima se deschide în noiembrie, schimburi și întâlniri, dă posibilitatea să aprofundăm cunoașterea faptelor în expoziția permanentă, uh, mai ales atunci când nu putem intra în detaliu. Avem și o expoziție itinerantă, cooperare cu mai mulți parteneri. Nu e abordare politică, nici teologică. Sunt multe procese uh, care vor trebui să aibă loc în muzeul nostru. Europa geografică, mitul Europei. Acestea arată că Europa a fost întotdeauna într-un schimb intercultural. Niciodată Europa nu a făcut acest pas, deși continentul este numit astfel. După studiul pe care l-am făcut, sondajul nostru, am fost șocați să aflăm cât de puțini oameni cunosc mitul Europei. Deci trebuie să începem cu aspecte uh, de la o bază fundamentală. Sunt foarte multe aspecte aici. Dați-mi voie să vorbesc un pic despre imigranți. Avem șase echipe, 23 de subiecte. Europa este migrație. Avem deja în colecția noastră obiecte de la migranți din uh, Mediterana de anul trecut. Sunt așadar uh, o serie de aspecte legate și trebuie să avem în vedere și celelalte aspecte. Nu avem această ambiție, dar am uh, pregătit ofertele de învățare pentru profesori. Le-am uh, testat pe Euroclia, 150 de învățători în Europa Majoritatea ne-au spus că ar fi o bună resursă de învățare pentru profesori și învățători pe lângă programa națională. Asta în multe țări din Europa. ...350.000 pe an, maximum, pentru că e o clădire destul de mică cu ofertă online pentru cei care nu pot veni la Bruxelles, dar vor putea folosi diferitele oferte. O oră și 20 de minute e timpul suficient pentru a trece prin expoziție și a înțelege mesajul principal. Dacă cineva dorește, poate petrece trei zile, o săptămână și se poate întoarce de nenumărate ori. Mulțumim. Mulțumim doamnei Vangal pentru aceste informații. E o casă care ar trebui să fie deschisă. Un, sigur, e un proces în desfășurare. Ideea e să ne asigurăm că aceste proceduri sunt transparente și să posibilitatea să ne îmbogățim acum. Altfel, aceste idei s-ar putea pierde. Sper că am uh, avut o discuție interesantă, mult succes și sper să ne vedem în curând. Mulțumesc tuturor în numele colegilor. Încheiem acest punct aici și mai avem un singur punct înaintea prânzului. Vă rog să nu plecați. Thank you very much. Iniziamo subito. Prego. Prego. Bene, eh, per i pochi colleghi superstiti solo un minuto, eh, facciamo in cinque... Pentru cei care nu au plecat încă, vă rog să mai stați 5 minute. Subiectul a fost foarte interesant, desigur, și cred că e foarte util să vizităm înainte de deschidere, cred că ne uităm la data de 17 noiembrie. Și acum, punctul cu privire la implementare drepturi persoanelor cu dizabilități, un subiect desigur foarte important. Și aspecte ale aspecte foarte variate, un punct sensibil și aduc aminte colegilor că cu aderarea noastră la Convenția la Națiunilor Unite ale persoanelor cu dizabilități, și noi am fost primii care am ratificat acest uh, punct și aș dori să vă mai aduc aminte că după întâlnirea aceasta, o serie de puncte rămase deschise de urmează să fie examinate. Comisia a publicat un document cu răspunsuri și în mai am avut mai anul trecut am adoptat uh, acest text. Iar în septembrie Iată textul pe care se bazează proiectul nostru de aviz acum. Așadar, acesta pe baza raportului UM. Am luat notă de toate aceste aspecte în uh, proiectul meu Mă uit în special la aspecte legate de incluziunea socială ale persoanelor cu dizabilități atunci când vorbim de educație, dar nu doar de educație, cultură și sport în același timp. Și acolo e nevoie de incluziune, diferite politici. Aduc aminte că acestea sunt drepturi garantate de Convenția Națiunilor Unite, nu sunt aspecte opționale. Avem uh, lupta bazată pe declarația de luptă împotriva disabilităților pentru a permite accesul egal la activitățile culturale și sportive. O recomandare specifică a unor interlocutori a fost să se ceară acest lucru și în statutul școlilor europene, unde nu este garantată întotdeauna um, integrarea persoanelor cu handicap. În al doilea rând, o mai bună folosire a fondurilor structurale europene și a Fondului European de Investiții pentru a sprijini și infrastructurile, investițiile privind accesul persoanelor cu dizabilități și să, se, să fie mai accesibile și programele noastre, Erasmus, Creative Europe și așa mai departe. Deci, chestiunea incluziunii persoanelor cu dizabilități în toate domeniile educației, învățământului, de la copii la adulți și atât um, cei cu, cu dizabilități fizice cât și intelectuale. Um, s-a cerut o mai bună formare a profesorilor, învățătorilor. De multe ori persoanele cu dizabilități sunt uh, excluse la aceste servicii și trebuie să ne asigurăm că Um, să, să, să, fie, să fie prezenți în clase uh, cadre didactice formate de sprijin pentru copii cu dizabilități. Apoi, în legătură cu mobilitatea persoanelor cu dizabilități, Știți că uh, mai mult decât în trecut, dar nu suficient, se face recurs la programele de mobilități pentru studenți și pentru cei cu, han- cu uh, handicap sau cu dizabilități. Ehm, recunoscând calificările în domeniul persoanelor cu dizabilități și um, aderarea la tratatul de la Marrakeș pentru uh, publicarea operelor pentru persoanele uh, nevăzătoare sau uh, cu alte tipuri de dizabilități inclusiv eh, accesibilitatea siturilor publice și instituționale pentru aceștia recursul la tehnologiile de asistență pentru a oferi mai multe oportunități și lupta uh, pentru a avea mai multe reguli pentru a lupta împotriva criminalității uh, informatice și uh, fenomenului de bullying pe internet, uh, care de multe ori sunt uh, direcționate spre persoanele cu dizabilități, aduși la sinucideri. Ultimul punct. Am cerut Comisiei să lanseze o campanie de sensibilizare pe acest uh, subiect și anume în sensul dorit de Convenția ONU, ca să se conștientizeze mai bine faptul că acestea sunt drepturi care trebuie garantate și, bineînțeles, accesibilitatea completă a persoanelor cu dizabilități este esențială și conștientizarea drepturilor lor de către acestea. Iată foarte pe scurt care sunt principalele puncte pe care le-am prezentat. Eu sunt gata să depun amendamente pentru a include și alte puncte, dar cu siguranță veți depune și uh, voi, dragi colegi, amendamente. Termenul pentru Depunerea amendamentelor este joi 25 februarie ora 12. Votul va avea loc în comisia noastră pe 19 aprilie și votul în comisia EMPL, care este Uh, Principala competente pe fond uh, va avea loc ulterior. Dacă aveți intervenții, cred că avem 5 minute la dispoziție în total. Uh, sau au cerut cuvântul colega Comodini. Nu, scuze, te-ai mutat. Deci, colega Comodini, colegul Dombrovski, Zambaschi, Evans, McEvans și Verheyen, da? Bun, Mulțumesc. Cred că unele dintre primele aspecte pe care doresc să le menționez, mulțumindu-vă pentru proiectul de raport, um, care include multe idei importante. Eu doresc să spun că un principiu, două principii chiar, care de bază, care trebuie să regăsească în proiectul de aviz, este pe de o parte um, Sublinierea spiritului convenției, principala realizare acestei convenții este să aducă o schimbare culturală în modul în care privim persoanele cu dizabilități, adică să nu mai vedem persoana cu care are o dizabilitate, ci obstacolul, dizabilitatea cu care se confruntă persoana din cauza mediului, din cauza obstacolelor din mediu. Și acesta cred că ar fi un element important pe care trebuie să-l includem în avizul nostru. Următorul principiu pe care aș dori să-l includem în acest aviz este să ne asigurăm că toate competențele acestei comisii sunt subliniate aici în acest raport. Deci apreciez observațiile deja făcute în legătură cu educația, sportul și cultura. Cred că există oportunități de a sublinia și mai mult aceste aspecte în raport, dar nu aș exclude observații care se vizeze tineretul, politica de tineret și mass media. Unele comentarii din concluziile la raport, din, din, pardon, din observațiile finale ale Comisiei ONU sunt foarte pertinente pentru noi și trebuie să le identificăm uh, să ne asigurăm că va exista o reacție, dar altele sunt pertinente indirect pentru competențele noastre și de asemenea sunt un aspect important pe care trebuie să-l studiem. Una dintre observațiile acestei comisii este că Uniunea Europeană nu a promovat concret chestiunile legate de distabilități și acest lucru se regăsește transversal sau trebuie să se găsească transversal în toate domeniile de competență la acestei comisii. Bineînțeles, trebuie să contribuim mult la modul de folosire a educației, avem mai multe aspecte. Uh, ne referim la copii, la persoane cu dizabilități, dar e nevoie, dar astfel se poate aduce o schimbare culturală atât de necesară. Și astfel aceste aspecte pot fi văzute și din punctul de vedere a ce se întâmplă din punct de vedere negativ, adică lipsa de acces pentru persoanele cu dizabilități și putem face și propuneri uh, în legătură cu modul în care putem uh, să schimbăm mersul lucrurilor și cum putem să-i uh, transformăm, să transformăm aceste persoane în actori cu o contribuție pozitivă. Ați spus că doriți să asigurați că profesorii, educatorii sunt suficient formați și conștientizează suficient consecințele dezabilităților. Um, acestea sunt principalele idei pe care am dorit să le menționez, dar sper că uh, Vom colabora bine în continuare cu doamna Costa și raportorul din Umbra, pentru că cred că poate să devină un uh, aviz foarte bun care poate ajuta uh, cauza persoanelor cu dizabilități. Vă mulțumesc pentru tot și pentru toate, toate sugestiile. Colegul Baschi. Mulțumesc, doamnă președinte pentru proiectul de aviz pe acest subiect foarte important, pe acest, um, privind persoanele cu dizabilități. Mă bucur de ideea acestui raport de inițiativă la Comisia EMPLU. Colega mea, Helga Stevens, este foarte ambițioasă. Ideile din proiectul de uh, raport uh, promovează aspecte uh, de care ne ocupăm noi la Parlamentul European, cum ar fi evaluarea legislației existentă și care este de competența Uniunii Europene. Problema discriminării persoanelor trebuie să acopere un, și anumite categorii uh, speciale, și anume aceea a femeilor și a copiilor cu dizabilități. Uh, comisii competente sunt două și șapte uh, comisii vor transmite avize, deci raportul va fi destul de lung, dar trebuie să ne asigurăm că rămâne bine concentrat pe subiect. Ceea ce a propus doamna Costa în proiectul de aviz este să stabilim niște linii directoare importante. Mă bucur că s-a cerut ratificarea rapidă a tratatului de la Marrakesh și eu voi, voi, eu voi insista acest, asupra acestui aspect și la Comisia Jurii. Mă bucur de ideea că uh, instituțiile vor uh, crea un uh, model de formare a stafului său uh, după modelele, modelul uh, organismelor specializate. Cred că s-ar mai putea face multe pentru a promova incluziunea persoanelor cu handicap, dreptul la, la educație, uh, Uh, dreptul uh, de a călători și așa mai departe. Voi depune amendamente, depune amendamente în numele grupului meu, dar nu prea multe. Doamna Evans, mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu colegii că este un aviz foarte important și faptul că nouă comisii din Parlament se participă la acest raport uh, reflectă tocmai această realitate. Așa cum am spus, trebuie să punem accentul pe educație, formare, sport, tineret, lucruri de uh, domeniul acestei comisii. Mă bucur că existați pe partea socială. Știu uh, organismul pentru dezabilități din țara Galilor uh, a adoptat acest model social și anume să nu privească dizabilitățile în sine, ci modul în care uh, Uh, pot fi înlăturate barierele în care a incluziunii și egalității. Și cum spunea colega noastră, atitudinile pot fi una dintre aceste bariere și cultura poate ajuta, uh, poate aduce schimbări culturale. Un element pe care am dorit să-l menționez uh, se referă la internet și serviciile online. Știu că în circumscripția mea, 38% din persoanele cu dizabilități uh, nu sunt conectate. Deci, în țara Galilor s-a încercat să se numească campioni ai uh, competențelor digitale pentru a forma oamenii, pentru a ajuta să se conecteze, să aibă mai multă accesibilitate uh, prin internet. Și putem ținti formarea pe care ați cerut-o în aviz în această direcție. Să nu uităm problema lembilor minorităților sau minoritare. Oricum, oricum vom coopera în continuare la acest raport. Mulțumesc și pentru această sugestie foarte interesantă. Sabine Ferhain. S-au menționat deja multe aspecte și vreau insista doar asupra unuia singur. Mă refer aici la punctul 7 din proiectul de aviz. Ceea ce noi cerem, Comisia deja a îndeplinit, deci trebuie să fim atenți să nu fim în urma faptelor reale pentru că există deja negocieri tripartite în Uh, legătură cu accesibilitatea, uh, accesul liber, fără bariere la uh, site-urile web din sectorul public. Este nevoie acolo doar de clarificarea unor specificități tehnice acum. Același lucru este valabil și pentru așa numitul Accessibility Act, care a fost, este un proiect legislativ propus de către Comisie la sfârșitul anului trecut. Deci, uh, probabil că vom, vom avea de elaborat uh, un aviz uh, separat pe această temă în curând. Da? Uh, probabil că în acest Accessibility Act vor fi incluse și toate uh, casele de distribuție uh, de mass media. Deci trebuie să fim mai atenți asupra acestor elemente de actualitate. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, pentru toate sfaturile, ideile utile, sugestiile. Dau cuvântul și comisiei dacă dorește să participe, pentru că mai avem câteva minute și apoi încheiem ședința. Mulțumesc! spune reprezentanta Comisiei. Doresc doar să spun că Comisia se bucură de această contribuție și de proiectul de aviz uh, pe care l-ați propus. Suntem de acord că sistemele de învățământ trebuie să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor, să fie inclusive și să acorde atenție specială persoanelor cu nevoi speciale. Cooperăm cu colegii din comisie avem o cooperare foarte bună între servicii pentru a contribui la diferiți mm, pilonei strategiei europene pentru dezabilități, dizabilități și între acestea avem promovarea mm, educației și formării de-a lungul întregii vieți pentru persoanele cu dizabilități. Deci este un proces în curs și mai devreme când am vorbit despre proiectul de raport comun, unul dintre domeniile prioritare sau o chestiune concretă la care dorem să lucrăm cu statele membre și alți actori este să promovăm educația de calitate pentru toți elevii, uh, mai ales cei cu nevoi speciale. Deci continuăm eforturile la nivel european. După cum știți, cooperăm cu Agenția Europeană pentru Nevoi Speciale și Educație Inclusivă, care monitorizează situația din statele membre și evoluțiile din acestea. Deci încercăm să ne sprijinim unii pe alții pentru a înțelege cât de bine evoluțiile și provocările cu care ne confruntăm în continuare în diferitele state membre prin Agenția pentru Nevoi Speciale. Unii ați vorbit despre programul Erasmus Plus, și dorim să mai, mai avem o inițiativă pe care o promovăm și anume de a ameliora accesibilitatea și accesul pentru studenți cu dizabilități, pentru că acestea să participe la program. Există diferite prevederi pentru participarea lor cu sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități. Dincolo de acțiunile pentru mobilitate din program, putem să sprijinim diverse proiecte în rândul actorilor interesați pentru a încuraja bune practici și diseminarea lor pentru a face față acestei provocări. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor, inclusiv Comisiei, pentru aceste sugestii și informații utile. Bineînțeles, sunt de acord cu ceea ce a spus colega Comodini și, de, și alți colegi că, dacă e necesar, trebuie să subliniem inclusiv ulterior un uh, principiu de bază menționat și de doamna Eva și de dumneavoastră, uh, și anume să, an, să analizăm obstacolele cu care se confruntă persoana cu handicap uh, pentru a îndepărta aceste obstacole. Aceasta este și perspectiva mea. Apoi, prin amendamente voi Um, accentua și mai mult tot ce este de competența noastră. De exemplu, două aspecte de menționat ulterior este, sunt cel al voluntariatului, pe de o parte, dar și cel al uh, educației artistice și culturale. Mă gândesc acum uh, la inițiative europene, cum ar fi teatrul integrat a tinerilor cu dizabilități sau rețele de acest gen. Sunt de acord cu posibilitatea revizuirii legislației în curs dacă nu este adecvată provocărilor. Și cred că sunt anumite elemente specifice. Am vorbit despre tratatul de la Marrakesh, despre convenția de la Marrakesh, dar se poate face ceva probabil și pentru persoanele cu dificultăți de auz pentru uh, integrarea acestora, dar și pentru recunoașterea universală a uh, limbii uh, persoanelor cu uh, dificultăți de auz. Bineînțeles, trebuie să sprijinim proiectele care promovează bune practici, să ne asigurăm că în Erasmus, în programele noastre, se promovează aceste lucruri. Bineînțeles, sunt de acord să subliniem mai ales uh, diferitele vârste și genuri, pentru că, bineînțeles, impactul este diferit în funcție de vârstă și de gen. Și am înțeles ce a spus colega Verheyen, colegul Verheyen în legătură cu aspectele deja rezolvate la trilog, dar, de exemplu, accesul la posibilitatea de a folosi internetul, nu doar accesul accesibilitatea site-urilor, ci și practica digitală în rândul persoanelor trebuie promovată, așa cum a spus colega Evans. Deci, putem să colaborăm în continuare. Am încheiat această dimineață de lucru. Vă mulțumesc pentru prezență. Reluăm lucrările la ora 15 fix. Și azi avem o zi plină cu participarea observatorului uh, pentru încălcarea drepturilor uh, de, proprietate intelectuală și EU Youth Strategy. Vă mulțumesc, ne vedem după masă, poftă bună!